Vabbè, beh, posso. Allora, buongiorno a tutti. Cominciamo. Ad inizio uh, di questa seduta vorrei ricordare. Bună ziua tuturor! Haideți să începem reuniunea noastră de astăzi. Dați-mi voie să vă reamintesc că domnul Bruno a murit sâmbătă. Și în numele legilor de la Comisia pentru Control Bugetar și celelalte două comisii asociate, ne exprimăm cele mai călduroase condoleanțe familiei domnului Bruno. Modul în care dânsul a prezidat Olaf este exemplar. Îi urez acum bun venit domnului Judas Semeta, candidatul la postul de comisar, care se va afla în fața noastră vreme de 3 ore. Vă mulțumesc că ați venit, domnule. Urez bun venit celorlalți colegi de la comisiile Econ, domnul Harbour, doamna Bowles. Bună dimineața și dumneavoastră. Și bună dimineața tuturor colegilor mei care sunt aici astăzi dimineața. Conform regulamentului nostru de procedură, vom verifica garanțiile de independență, uh, CV-ul, capacitatea de comunicare și angajamentul față de Uniunea Europeană ale candidatului. După cum știți, am uh, transmis un document cu cinci întrebări care a fost distribuit în toate limbile, ca și declarația de interese financiare, declarația de misiune, CV-ul. Unele documente sunt disponibile doar în limba engleză, dar sunt sigur că toată lumea se descurcă. Vă rog să vă încadrați în timpul alocat astăzi, pentru că avem un program foarte strâns. Domnului comisar desemnat îi vom da cuvântul 10 minute, apoi avem 2 ore și 45 de minute de întrebări, începând, începând cu reprezentanții grupurilor politice. Vă rog, dragi colegi, veți avea fiecare câte un minut pentru întrebare, două minute pentru domnul comisar apoi să răspundă și apoi aveți posibilitatea de a adresa o întrebare suplimentară dacă doriți acest lucru înainte să încheiem reuniunea, avem posibilitatea de a da o declarație finală. Domnul Semeta va avea probabil 10 minute. Domnule Semeta, puteți vorbi limba dumneavoastră. Avem interpretare către 22 de limbi și ședința este transmisă pe site-ul Parlamentului. Un rezumat al ședinței va fi pus la dispoziție și procesul verbal complet, de asemenea în momentul în care este gata. Acum aș dori să dau cuvântul domnului comisar desemnat Semeta, care are 10 minute pentru a se prezenta. Madame le Président, Monsieur le Président, honorable members, I am delighted to stand before you today. Doamnă președinte, domnule președinte, onorați membri, sunt onorat să fiu în fața dumneavoastră astăzi ca și comisar desemnat pentru impozitare, Uniunea Vamală, Audit și Antifraudă. Așadar, aș avea posibilitatea și sarcina de a mă ocupa de o largă paletă de chestiuni financiare, fiscale și de informare, Progresul economic, crearea de locuri de muncă și garanții sociale mai puternice uh, sunt speranțele și necesitățile noastre în momentul de față. Securitatea și siguranța, dar de asemenea provocările legate de climă, aprovizionarea cu energie și costurile acestora. Acestea sunt îngrijorările noastre. Acestea sunt și prioritățile pe care mă voi axa în uh, inițiativele mele. Dați-mi voie să le enumăr pe toate. Impozitarea înseamnă mult mai mult decât să colectezi uh, taxe. Ca și auditul și antifraudă, acest uh, domeniu este unul mult mai vast și aceste instrumente au un mare potențial. Ele trebuie să fie exploatate în uh, deplinătatea lor. Dacă îmi susțineți candidatura, eu voi deveni un comisar care va avea un portofoliu foarte extins, care conectează două uh, domenii legate între ele, venitul și cheltuielile. Acestea sunt cele două părți ale bugetului și acestea trebuie să servească același obiectiv pentru a crea beneficii societății și trebuie să facă obiectul acelorași principii. Transparență, simplitate, responsabilitate și sigur respect pentru banii contribuabililor. Eu sunt convins de acest lucru și de aceea lupta împotriva oricărui tip de fraudă, fie că e vorba de taxe, de taxe vamale, taxe fiscale, acesta, lupta împotriva fraudelor va fi în centrul activității mele. Înțeleg pe deplin importanța uh, biroului OLAF în acest domeniu. În primul deceniu de funcționare, acesta a câștigat o bogată experiență și și-a uh, consolidat reputația. Aș dori să îl menționez aici cu mare respect pe uh, primul director general al OLAF, Franz Hermann Brunner, care, uh, am aflat cu tristețe, a uh, murit în acest weekend. Noi avem cu toții același obiectiv, dorim să mărim eficiența OLAF. Și există idei suficiente, dar trebuie să găsim soluția bună și trebuie să ne păstrăm mintea deschisă, să ne uităm la toate opțiunile, cele pe care le avem în fața noastră și cele pe care le vom putea dezvolta pe viitor. Independența OLAF, responsabilitatea acestuia, stabilirea uh, unei, unui parchet european, toate acestea sunt chestiuni importante și complexe. Sunt conștient de opiniile Parlamentului în acest, în acest domeniu și de aceea uh, intenționez să dezbat cu dumneavoastră toate propunerile. Trecând, a, trecând acum la cheltuielile bugetare ale Uniunii Europene, adică banii oamenilor. Nu există niciun fel de scuze, niciun argument care se poate să justifice uh, abuzul de fonduri sau uh, gestionarea proastă și de aceea calitatea cheltuielilor Uniunii Europene va fi la uh, un, un punct important pe agenda mea. Nu începem acum de la zero. Am făcut progrese în ultimii ani, dar totuși trebuie să continuăm eforturile pentru a ne asigura că vedem cum se cheltuiește fiecare euro. Trebuie să minimizăm costurile administrative, trebuie de asemenea să creștem transparența și să scădem birocrația. Trebuie să vedem unde există încă a, uh, cazuri de gestionare a, uh, insuficient de bună a banilor deschiderea și accesul la informație este o, uh, sunt două condiții esențiale ale responsabilității noastre și de aceea pun mare accent pe transparență în viitor. Vom pregăti, voi pregăti în uh, activitatea mea propuneri concrete pentru scăderea riscului de eroare tolerabil. Și am să colaborez cu colegii mei, comisar responsabil pentru domeniile legate de acesta. Sunt convins că putem și este necesar să simplificăm regulile de eligibilitate pentru beneficiarii fondurilor europene. Acest lucru va contribui la, la accelerarea procesului prin care banii ajung la cei care au nevoie de ei. Cred că astfel vom găsi echilibrul prudent între disciplina fiscală, responsabilitate, transparență și simplitate. Cred că aceste soluții ar uh, putea să ducă la un mai mare progres către unul dintre uh, obiectivele noastre importante și anume obținerea unor declarații de asigurări pozitive. Uh, în toate aceste uh, acțiuni, consider că Uh, colaborarea cu dumneavoastră și contribuțiile dumneavoastră sunt foarte importante și voi lua în considerare toate recomandările dumneavoastră din, uh, pe care le-ați propus în procedura de descărcare de gestiune. Stimați membri, activitatea mea ca ministru de finanțe în ultimele luni și în ultimele luni ca și comisar responsabil pentru buget mi-au dat posibilitatea să înțeleg uh, chestiunile economice și financiare europene. Acestea sunt funcții orizontale, aș spunem eu, și am reușit să văd ansamblul uh, acestor domenii. Așadar, impozitarea și politica vamală nu sunt doar un set de măsuri fiscale pentru uh, a ne asigura suficiente venituri la buget. Sunt pârghii care fac posibile multe din procesele sociale uh, care au loc. Europa este acum uh, uh la, un, uh, la o răscruce. Economia este într-o situație dificilă, dar iese încet din recesiune. Situația rămâne însă fragilă și de aceea trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a revitaliza economia. Trebuie de asemenea să utilizăm toate instrumentele fiscale și trebuie să le evaluăm cu foarte mare atenție. Avem uh, nevoie de instrumente care să fie eficiente, care să își, uh, care să realizeze uh, obiectivele sociale și economice pe care le vizează. Ei bine, cum vreau să fac aceste lucruri? În primul rând, doresc să reflectez asupra pieței interne. Este unul dintre cele mai mari succese ale integrării europene. Totuși, trebuie să ne dăm seama că nu, te, nu toate avantajele uh, pieței interne sunt exploatate pe deplin. Trebuie să vedem ce obstacole fiscale încă există și care îngreunează afacerile și viața cetățenilor. Barierele fiscale care nu au sens trebuie să fie eliminate cât mai repede, dubla impozitare trebuie să fie și toate chestiunile legate de ea trebuie să fie rezolvate rapid și în favoarea contribuabililor. De asemenea, trebuie să uh, reevaluăm uh, baza de impozitare consolidată comună pentru corporații. Aceasta trebuie simplificată, astfel încât să deschidă noi oportunități pentru companiile noastre, pentru ca acestea să poată să beneficieze de piața internă, ar reduce costurile și, de asemenea, ar crește competitivitatea noastră la nivel global. Buna guvernanță în Uniunea Europeană și în afara acestea, reducerea uh, sarcinilor fiscale, sarcinilor administrative, simplificarea sistemului fiscal, reducerea timpului necesar pentru a uh, recupera uh, taxele plătite. Uh, și așa mai departe. Este o listă care continuă și avem foarte multă muncă de făcut. Una dintre cele mai, uh, unul dintre cele mai sensibile subiecte în momentul de față este energia. Aș dori să inițiez și să promovez inovații fiscale care ar crește eficiența acestui sector și care ar contribui la decizii uh, pentru protecția mediului. De asemenea, sunt decis să modernizez um, politica vamală și sistemul vamal. O Europa a celui de-al uh, a secolului 21 are nevoie de un sistem vamal modern. Vorbesc aici despre vama electronică, de codul modern vamal și, de asemenea, de utilizarea eficientă a informației și a tehnologiei informației. Astfel încât să economisim timp și bani. Un astfel de sistem ar putea să-și îndeplinească misiunea și anume de a asigura protecția frontierelor, a piețelor și a drepturilor de proprietate intelectuală și, mai, uh, mai important, de a asigura uh, siguranța oamenilor noștri. Mi-am prezentat prioritățile și m-am referit în mod repetat la chestiuni uh, de politică economică, bugetară și fiscală. Dar economia nu este un scop în sine. Economia trebuie să fie pusă în sprijinul um, implementării ideilor europene ambițioase. În același timp, trebuie să accelereze schimbările pe care oamenii le așteaptă în viața lor de zi cu zi. Cred că cheia pentru a obține un succes este efortul concertat al tuturor instituțiilor și de aceea cooperarea strânsă cu dumneavoastră va fi foarte importantă pentru mine în fiecare stadiu al activității mele. Încrederea este o bază solidă a acestei cooperări și de aceea vreau să vă informez nu doar despre succese și despre realizări, ci vreau să vă informez în timp util și despre toate problemele pe care le avem. Sper că această audiere este primul pas în dialogul nostru. Mulțumesc! Grazie. Uh, Mulțumesc mult, domnule comisar. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc. Um, am discutat despre activitatea fostului director general, domnul Bruno, și acum se pune întrebarea situației Olaf. Problema este că de 14 luni Comisia blochează reforma OLAF. Sunteți pregătit să uh, pregătiți documentul de lucru necesar până la sfârșitul anului, astfel încât să putem continua reforma OLAF, pentru că noi ne temem că s-ar putea ca Comisia să uh, introducă un nou obstacol care să prelungească acest proces și să nu reușim să reformăm cât mai repede OLAF. Directorul general al OLAF are o uh, responsabilitate foarte, imp- foarte importantă. El este numit interinstituțional. Sunteți pregătit să găsiți o soluție pentru numirea acestui, acestei persoane și anume subliniez, în mod interinstituțional, pentru că Parlamentul dorește să fie implicat în această decizie. Sunteți pregătit să uh, acceptați uh, poziția Parlamentului în numirea noului director general? Mulțumesc. Domnule comisar, aveți două minute pentru răspuns. Uh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să încep cu cea de-a doua întrebare și cred că e sarcina noastră comună să asigurăm continuitatea activităților OLAF și cred că Comisia va face toate eforturile pentru a asigura acest lucru și s-au contactat serviciile juridice pentru a găsi soluțiile potrivite la această problemă. Știți foarte bine faptul că, în prezent, domnul Calis este încă responsabil pentru activitățile OLAF și vom lucra în strânsă colaborare cu el cu privire la această problemă. Sunt gata să discut cu dumneavoastră toate mijloacele posibile de a uh, progresa în această direcție. Cred că principala noastră sarcină este să asigurăm cât mai repede posibil anunțul, anunțarea unui nou director general și aici Uh, mă aștept la tot suport, tot sprijinul și toată cooperarea dumneavoastră pentru a găsi o cale potrivită uh, de prezentare a fișei postului noului director general al OLAF. În ceea ce privește legislația cu privire la OLAF, cred că este absolut inacceptabil faptul că uh, Comisia nu a avut o reacție la propunerile Consiliului și ale Parlamentului cu privire la legislația prezentată Parlamentului în 2006, iar propunerile au apărut în noiembrie 2008. Cunoașteți angajamentul uh, președintelui Barroso de a stabili un birou OLAF independent, propunere care a fost susținută de majoritatea absolută a membrilor Parlamentului, deci cred că trebuie să găsim calea adecvată de a descoperi o soluție. Mulțumesc. Doamna Gresle, un minut. Externalizarea OLAF în, este cuprinsă în liniile directoare uh, prezentate de domnul Barroso, dar dumneavoastră ați primit din partea domnului Barroso în declarația de misiune tocmai această misiune de a rezolva conflictul. Cum vedeți o soluție a acestui conflict? Uh, să păstrați Olaf în continuare sub, în subordinea comisiei sau să fie un departament independent. Pentru că noi ne dorim o reformă a acestui organism. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Aveți un minut. Uh, thank you. Mulțumesc. Am discutat această chestiune în amănunt cu președintele Barroso și pot să vă asigur că domnul președinte are intenția de a implementa aceste linii directoare politice care au fost sprijinite de majoritate absolută a Parlamentului, el consideră că liniile directoare politice nu sunt doar o foaie de hârtie, ci chiar sunt niște linii directoare pe care dorește să le urmeze în viitoarea sa activitate. Desigur că trebuie să găsim uh, o cale de a soluționa această chestiune și sunt deschis să discut cu dumneavoastră cele mai bune căi posibile pentru a asigura că OLAF este independent, eficient și uh, are eficacitate. Grazie, Mulțumesc. Acum, uh, domnul Geier, un minut. President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vreau să revenim la OLAF. Această comisie consideră că OLAF trebuie să fie un organism care să lucreze foarte eficient, pentru că combaterea fraudei este un punct central al politicii noastre și suntem convinși că uh, lupta împotriva fraudei este un domeniu în care Uniunea Europeană nu are voie să cedeze. Este un punct care este foarte important și pentru opinia publică. Tocmai ați spus că această declarație de misiune a domnului Barroso uh, respectiv liniile directoare ale președintelui Comisiei, au susținerea în majoritate a Parlamentului. Da, însă grupul meu politic uh, a, s-a abținut. Cred că ar trebui să ne gândim că acest uh, domeniu, într-adevăr, uh, are o foarte mare importanță pentru toți membrii acestui Parlament. Dar aș dori să vă întreb dacă doriți, într-adevăr, să păstrați OLAF ca parte integrantă a Comisiei. Are per două minute la răspuns. Mulțumesc, domnule comisar, aveți două minute pentru răspuns. Thank you for your question. Mulțumesc pentru întrebare. N-aș putea decât să repet primul meu răspuns, și anume că eu consider că ce e important pentru noi toți să asigurăm independența, eficiența și eficacitatea activității OLAF. Cred că până în prezent OLAF a făcut o treabă minunată în combaterea fraudelor și corupției în Uniunea Europeană și ar trebui aici să-i mulțumim încă o dată, să exprimăm recunoștința domnului Brunner, primul director general al OLAF, și cred că ar trebui să continuăm pe această cale și trebuie să cooperăm pentru a găsi cea mai bună cale pentru a avansa cu soluții pentru Olaf, pentru a ajunge în fine la acea independență, la externalizarea Olaf, ținând cont și de perspectiva pe termen îndelungat a procurorului public european. Trebuie să discutăm aici cu dumneavoastră și modul în care să îmbinăm, să combinăm cele două aspecte, să găsim cea mai bună cale pentru funcțiile acestei instituții și în legătură cu procurorul uh, european și evident că aceasta e o sarcină pe termen îndelungat. Am discutat cu doamna comisar desemnată Reding și suntem gata să cooperăm cu doamna Reding pe această chestiune. Grazie a lei, onorevole Gaier, se vuole un minut. Mulțumesc, domnule Gaier, încă un minut. Cred că nu dezbatem aici activitatea independentă a OLAF. Este clar că așa trebuie să fie. Întrebarea este cum poate să lucreze eficient dacă nu mai este partea comisiei, ci o agenție independentă sau un alt fel de uh, birou uh, independent. Dacă v-am înțeles bine, îl sprijiniți pe domnul Barroso în intenția sa de a uh, transforma OLAF într-un organism independent? Cum doriți să creșteți eficiența și să garantați eficiența OLAF față de celelalte instituții? Mulțumesc, domnule comisar, aveți un minut pentru răspuns. I think that's, uh... Cred că această, acest aspect e, îl reprezintă eficiența și eficacitatea OLAF. Cred că cetățenii europeni nu mă interesează foarte mult uh, statutul instituțional al OLAF. Ce interesează pe ei sunt activitățile de combatere a fraudei, de combatere a corupției și de a trata alte probleme importante. Cred că aici ar trebui să evaluăm toate argumentele și contraargumentele, tot ce e necesar pentru a asigura că realizăm așteptările cetățenilor noștri față de Olaf. Și aici pot să vă asigur că voi manifesta deschidere de plină și vom discuta toate amănuntele viitoare evoluția Olaf împreună cu dumneavoastră. Grazie. Un minut al onorevole Ciazzi Marcakis. Mulțumesc foarte mult, domnul Hami Casi. Un minut. Domnule comisar, noi reprezentăm cetățenii Europei și de aceea, și pentru cel de-al treilea grup politic, pot să vă spun, avem o problemă cu externalizarea OLAF. Eu înțeleg că dumneavoastră nu puteți să ne dați un răspuns clar acum, ci doriți să discutați cu noi, dar noi suntem împotriva externalizării activității OLAF. Și aș dori să vorbim și despre ONG-uri. Și aici este un domeniu în care au loc fraude și pot avea loc fraude. Până acum, Comisia a refuzat uh, în pofida cerințelor Parlamentului, să nu de, dea o definiție clară a ONG-urilor și să nu legifereze în mod foarte clar activitatea acestora. Este un domeniu în care Comisia nu a legiferat așa cum ar trebui. Există mari deficiențe, de asemenea, cele din domeniul mediului, mai ales la acestea mă refer. Aici ar trebui mai multă protecție și Comisia ar trebui să arate în mod transparent contribuabilului ce se întâmplă cu banii din, uh, din acest domeniu. Sunteți pregătit să aduceți, să aveți inițiative în acest sens? Mulțumesc. Domnule comisar, aveți două minute. Da, cred că problema ONG-urilor este foarte importantă și gravă și sunt complet de acord cu dumneavoastră. Problema cu definiția cred că am putea o rezolva găsind împreună o descriere comună a ONG-urilor și acest lucru ne-ar ajuta să tratăm problema. Sunt complet de acord cu dumneavoastră, însă problema este că dacă analizăm legislația națională care definește ONG-urile, vom vedea că există o varietate foarte mare și e greu să găsim un numitor comun pentru o definiție a ONG-urilor. Însă, cred că ar fi foarte util să facem acest lucru. Vis-a-vis -vis de transparență, cred că am uh, făcut foarte mult uh, publicăm pe internet uh, beneficiarii fondurilor europene și mă refer la toți, inclusiv ONG-urile, astfel încât, în prezent, toată lumea se poate uh, uita pe site și vedea ce fonduri au fost alocate pentru un anumit beneficiar. Intenționez să dezvolt în continuare această inițiativă cred că site-urile de internet pe care să putem uh, vedea beneficiarii, mai ales în statele membre, nu sunt neapărat perfecte și trebuie să încercăm să le îmbunătățim pentru a le face mult mai prietenoase cu utilizatorii și a găsi mijloace de a crea motoare de căutare mai bune și de a crea de a oferi cetățenilor și europarlamentarilor posibilitatea de a căuta și de a vedea ce se întâmplă cu beneficiarii într-un mod foarte rapid și oricând este necesar. Grazie, onorevole. Ritine per un minut. Mulțumesc, domnule este încă un minut. Domnule comisar, nu doar statele membre sunt cele care nu și-au făcut bine treaba, ci nici comisia nu a reușit, cu toate că am cerut acest lucru în mod repetat nu a reușit să ne uh, prezinte o listă, fie ea pe hârtie sau pe internet. Vreau să vă întreb dacă este posibil să avem o astfel de listă unică sau un site unic în care sarcinile să fie foarte clar uh, separate. Sunteți de acord cu președintele Barroso că ar trebui să uh, se separe foarte clar sarcinile comisarilor pentru că dumneavoastră uh, portofoliul dumneavoastră se are mici suprapuneri cu alte portofolii și aici ar putea să fie probleme. Ce credeți că s-ar putea face în acest sens? Grazie. Mulțumesc, aveți un minut. Pot doar să spun că, din câte înțeleg eu, toate informațiile despre beneficiarii fondurilor europene trebuie să fie deschise, transparente și disponibile membrilor Parlamentului și cetățenilor, fiindcă e vorba de banii cetățenilor și ei au dreptul să știe cum sunt ei folosiți și de către cine. Prin urmare, dacă există anumite deficiențe în sistem, sunt dispus să încerc să le soluționez pe toate. Mulțumesc. Domnule Star, sunt minut, vă rog. Comisaris, ik zit hier. Um, commissaris, ik ben de permanente... Sunt raportorul permanent în ceea ce și mă concentrez pe frauda în privința tranzitului comunitar și a TVA-ului, care este estimată între 600 și 100 de miliarde sau în total 250 de miliarde. Am adoptat două rapoarte de inițiativă cu privire la frauda tranzitului comunitar și TVA și fiscalitate în materie de tutun. Ați uh, luat la cunoștință despre aceste recomandări și ne-ați putea spune dacă există o recomandare pe care doriți să o puneți în aplicare în perioada următoare și dacă ar să alegeți care ar fi această recomandare. Mulțumesc, două minute pentru răspuns. Da, am citit raportul dumneavoastră cu foarte mare interes și am citit multe alte rapoarte îndocmite de distinși membri ai Parlamentului și l-am găsit foarte interesant. Și am considerat că ne dă posibilitatea de a vedea ce măsuri pot fi luate în acest domeniu. Sunt complet de acord cu dumneavoastră că situația cu fraudele IT necesită fraudele TVA, necesită măsuri suplimentare și Comisia a propus deja numeroase măsuri Consiliului, propunând mai întâi accelerarea schimbului de informații între statele membre pentru a răspunde problemelor legate de TVA pentru bunurile import importate, care reprezenta una din posibilitățile de eludare a sistemului. Și cu privire la aceste două aspecte, Consiliul a, a formulat deja unele decizii. Cred că trebuie să a, abordăm și problema altor tipuri de fraude. Mă refer în special la frauda carusel și aici Comisia a propus uh, un sistem administrativ, așa numitul sistem Eurofisc, și dacă mi s-ar cere să aleg una dintre propuneri, cred că um, această creare a sistemului Eurofisc cu privire la schimbul eficient de informații referitoare la fraudă ar fi cel mai important. Mulțumesc, domnule Stasenberg. Trebuie să vă spun că este vorba adesea de rețele criminale care au foarte multă imaginație, iar în ceea ce privește frauda carusel, au existat în recent două persoane de naționalitate engleză implicate într-o fraudă în uh, domeniul comerțului cu emisii. Trebuie așadar să intervenim în domenii inofensive, însă acest comerț cu emisii este o fraudă în acest domeniu este foarte gravă. Ce aveți de comentat? Uh, Raportul Comisiei de Control Bugetar există, dar există și unul al Curții de Conturi. Cred că și el trebuie uh, privit uh, cu mare seriozitate. Care sunt observațiile dumneavoastră? Mulțumesc că aveți un, un minut pentru răspuns. Da, cred că este important să ascultăm și recomandările Curții de Audit și, uh, din câte înțeleg, recomandările formulate pentru comisie de către această curte trebuie respectate și implementate. Și aceasta ar fi prioritatea mea principală în viitor. În ceea ce privește problemele legate de fraudele cu TVA, Mă gândesc la posibilitatea de a implica uh, biroul OLAF în această activitate, deși știm că, în special în domeniul impozitării, majoritatea puterilor revin statelor membre și trebuie să analizăm cu atenție posibilitățile, ținând totodată seama de resursele OLAF. Grazie. Un minuto all'onorevole Epping. Mulțumesc, domnul Epping, un minut. Președintele spune, aș vrea să pun și o întrebare aici. Cum o să tratați un raport special al Curții de Audit, mai ales în domeniul politicii regionale și cooperării în acest domeniu, unde există multe probleme, date care nu sunt fiabile sau bani care nu sunt cheltuiți în mod adecvat sau obiective care nu sunt atinse. Și am un exemplu concret în raport care se bazează pe întrebarea domnului Chadi Makakis în politicile în materie de dezvoltare, unde un miliard de euro se cheltuiesc de către ONG-uri. Mare parte a banilor nu sunt bine cheltuiți. Curtea de audit a criticat foarte mult aceste aspecte. Multe proiecte nici măcar nu sunt durabile, ceea ce e foarte important pentru proiecte de cooperare în dezvoltare. Există 50.000 de astfel de proiecte ale UE, multe în ceea ce privește fondurile structurale, rata de eroare pentru 2008 este totuși la 11%, ceea ce este inacceptabil. Deci trebuie să facem eforturi și să luăm niște acțiuni, să uh, întreprindem niște acțiuni concrete pentru fondurile structurale. Pe de altă parte, ar trebui să facem foarte clar diferența între erori și fraude. și majoritatea problemelor, majoritatea erorilor se leagă de lipsa documentelor, încălcarea criteriilor de eligibilitate și alte chestiuni minore. Sigur că frauda este o problemă importantă de asemenea. Știți uh, că există cazuri în care cheltuielile au fost suspendate, plățile au fost suspendate. Au existat cazuri în Bulgaria și în România în trecut. Comisia analizează cu mare atenție gestionarea, sistemele de gestionare și control și funcționarea acestora în statele membre și este pregătită să întreprindă orice acțiune este necesară. Mulțumesc! Un minut, domnule Zondergaard. Dar uh, eu aș fi uh, sperat uh, să-mi dea un răspuns foarte clar, domnul comisar, și nu mi-a dat un răspuns foarte clar. Deci, dumneavoastră, personal, vă veți implica, veți face ceva pentru ca să nu se mai plătească bani fără ca aceștia să fie cheltuiți în conformitate cu regulile europene. Și aș dori să-mi răspundeți cu da clar la încă o întrebare. Dumneavoastră, ca și comisar, sunteți de acord să veniți o dată pe an în fața comisiei noastre pentru a discuta problemele de conflicte de interese apărute în anul respectiv în cadrul comisiei. De exemplu, în ultima comisie Barroso uh, am avut conflicte de interese uriașe. Un alt comisar care era participant uh, a obținut uh, venituri foarte importante dintr-o, de la o mare companie, un uh, lobbyist de asemenea era consultatul personal al acestei persoane, al unei soție unui comisar. Așadar, conflictele de interese sunt foarte importante și am dorit să le putem discuta cu dumneavoastră. Mulțumesc. Stimate eurodeputat, eu consider că în momentul de față Comisia întreprinde măsuri necesare atunci când există probleme de uh, probleme, erori, există un sistem de recuperare a plăților. În 2008 nivelul acestora a fost de aproape 3 miliarde de euro. Suspendarea plăților a fost uh, utilizată de 10 ori în 2008 față de o singură dată în 2007. Așadar, aceasta este o activitate în desfășurare, dar sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să facem mai mult în acest domeniu pentru a îmbunătăți în continuare situația în statele membre. În ceea ce privește conflictul de interese, da, sunt pregătit să vin în fața dumneavoastră, în Parlament, să discutăm orice chestiune legată de conflicte de interese. Mulțumesc, domnul... Doamna Andreasen, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Semeta. În răspunsurile noastre în chestionar ați vorbit despre instituția parchetului european. Ați putea să ne confirmați că veți insista ca, acest, ca această instituție să fie înființată, cu toate că există o lipsă de voință politică din partea guvernelor. În al doilea rând, ați putea să ne dați o dată pentru implementarea noului cod de conduită pentru comisar? A treia întrebare. Sunteți, știți că uh, directorul general uh, de presă este, a fost uh, și în trecut uh, angajat în cadrul comisiei? Nu considerați că există un conflict de interese aici? De fiecare dată când uh, auditorii publică un raport, există foarte multe discuții între, despre erori și fraude. Care este definiția dumneavoastră? A, care este definiția fraudei pe care o dați dumneavoastră? Mulțumesc, domnule, pentru răspuns. Uh, on the issue of European public în ceea ce privește instituția parchetului european, este o chestiune dificilă și am avut deja discuții îndelungate. Cred că din anul 2000 au început aceste discuții. Dar cred că de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, uh, dat fiind că avem acum și bază legislativă, vom putea să înființăm această instituție și, după cum am spus la început, am discutat această chestiune cu uh, doamna Reding, viitorul comisar, vom coopera și opinia mea este că acest birou, acest parchet european ar, cred, ar crește eficiența funcționării Uniunii Europene. În ceea ce privește codul de conduită al comisarilor, cred că e foarte important să facem progrese. Domnul președinte Barroso, am menționat acest lucru în liniile directoare politice și Comisia este pregătită să colaboreze cu dumneavoastră și cu Consiliul la nivel interinstituțional cred că este foarte important să avem un cod de conduită mult mai bine văzut și aceasta va fi sarcina noii comisii. Dar o, va, uh, o sarcină de care se va achita cooperând în mod interinstituțional cu Parlamentul și cu Consiliul, discutând posibilitatea de a elabora un cod de conduită care să fie un model pentru toate instituțiile europene. Cred că este un lucru foarte important. N-am uh, înțeles foarte bine ultima dumneavoastră întrebare cu privire la directorul uh, general. Doamna Andreea Senare, un minut pentru răspuns. Mulțumesc, domnule președinte. Spuneam că directorul general de audit în Comisia Europeană este fostul contabil șef al Comisiei Europene. Nu vedeți un conflict de interese aici? Această persoană urmează să-și evalueze propria activitate, cel puțin în următorii doi ani, pentru cei doi ani trecuți. Vă rog, domnule comisar desemnat. Um, Brian Greyes este o persoană foarte prudentă. Am discutat uh, despre activitatea sa în serviciul de audit intern. Are foarte multe idei uh, cu privire la îmbunătățirea activității serviciului de audit intern. situațiile privind uh, posibile conflicte de interese sunt foarte clar definite în uh, regulamentul privind personalul și, în acest caz, nu văd un conflict de interese. Grazie. Un minuto all'onorevole Eren. Mulțumesc, domnul Ehrenhauser are cuvântul pentru un minut. Este aici? Există altcineva dintre cei care nu s-au înscris, care doresc să ia, dorește să ia cuvântul în locul domnului Herrenhauser? Nimeni? Atunci trecem la domnul Audi, care are un minut. Si, monsieur le président, on your right. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt aici, în dreapta. Întrebarea mea se referă la faptul că domnul uh, Barroso a promis o, a făcut o promisiune cu sens pozitiv și am văzut uh, ce a spus în răspunsul scris. Care este sentimentul noastră în ceea ce privește auditul, în special când vine vorba de statele membre? Nu credeți că ar trebui să avem o reflexie globală care să includă atât curțile de conturi naționale, cât și parlamentele naționale pentru a putea lucra în comun, fiindcă rolul Parlamentului este tocmai acela de a controla executivul, iar al nostru de a controla Comisia Europeană. Nu credeți așadar că, pentru calitatea auditului, ar trebui să ne gândim în mod colectiv global la calitatea lanțului de audit? Mulțumesc. Aveți două minute pentru răspuns. Într-adevăr, cred că este nevoie de o activitate continuă pentru uh, pozitivarea situației și am putea rezolva acest lucru împreună pentru a vedea care sunt posibilitățile de eludare a sistemului. Știți că principala problemă în, de, legată de cheltuieli se referă la cheltuirea fondurilor europene la nivel național și avem acum un nou sistem de sinteze anuale pentru 2 ani, iar eu cred că uh, calitatea acestor sinteze nu este încă suficient de satisfăcătoare. și cred că avem șanse bune, fiindcă acum așteptăm o uh, propunere pentru amendarea regulamentelor financiare și am consolidat rolul auditului în cadrul regulamentelor financiare, iar uh, declarațiile de asigurare trebuie să facă parte din cerințele care li se impun statelor membre, iar uh, implicarea instituțiilor supreme de audit ar fi utilă. Desigur, trebuie să înțelegem problema subsidiarității aici. Însă mai uh, merită să, să mergem în această direcție. Mulțumesc, domnule Odi, un minut. Nu am nicio întrebare suplimentară, domnule președinte. Mulțumesc. Atunci, domnul Stavrakakis, un minut, vă rog. Mulțumesc, aici sunt. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, stimate domnule comisar desemnat, în uh, răspunsurile dumneavoastră scrise ați subliniat ca una dintre prioritățile dumneavoastră principale asigurarea cele mai mari calități a cheltuielilor bugetare la nivel european printr-o mai mare transparență, mai puțină birocrație și o deplină responsabilitate în cazul uh, gestionării greșite, lucruri cu care sunt pe deplin de acord. Ținând seama de acestea, cum ați îmbunătăți sistemele de control ale resurselor financiare europene, astfel încât beneficiarii politicii de coeziune, mai ales micile organizații, cum ar fi ONG-urile și autoritățile locale, să aibă acces mai bun și mai ușor la fonduri, asigurând totodată o administrare financiară corespunzătoare și o rată mai mică de eroare. Mulțumesc, aveți două minute pentru răspuns domnule Șemata. Cred că ați atins un subiect foarte important și știți că în ultimii ani am ajuns în stadiul final de verificare a sistemelor de management și control în statele membre și Comisia consideră că aceste nouă sisteme vor permite mult mai bune verificări ale sistemelor naționale, ale statelor membre. Însă, întrebarea dumneavoastră, dacă am înțeles bine, se referă la problema simplificării normelor și aici sunt uh, complet de acord cu concluziile uh, curții de audit și aceasta este părerea mea personală. Este loc de simplificare a normelor, fiindcă cu cât regulile de aceste norme sunt mai complexe, cu atât există probabilitate mai mare de eroare în sistem. Astăzi avem o ocazie bună, fiindcă uh, regulamentul financiar este în curs de revizuire. Am lansat o consultare publică cu privire la acesta în octombrie anul trecut și am primit multe propuneri bune despre cum să îmbunătățim acest regulament. Mai există și ideile noastre cu privire la acest aspect și multe idei bune venite din partea Parlamentului cu privire la îmbunătățirea aceluiași regulament financiar. Și cred, așadar, că vom, uh, vom prezenta propuneri pentru simplificarea semnificativă a acestuia, astfel încât uh, cheltuirea banilor să fie mai ușor disponibilă beneficiarilor, asigurând totodată un management financiar solid. Mulțumesc. Un minut. Mulțumesc, nu mai am alte observații. Mulțumesc. Atunci, un minut. Doamna Macovei, un minut. In your portfolio description, Descrierea protocolului dumneavoastră, uh, domnul Barroso se referă la lupta împotriva fraudei și a evaziunii fiscale. După cum știm, uh, oamenii de afaceri europeni folosesc uh, paradisele fiscale pentru a eluda sistemul european fiscal. Întrebarea, ce măsuri concrete ați planificat pentru a opri evaziunea fiscală și activitățile ilicite prin utilizarea paradiselor fiscale. Reprezintă acest lucru o prioritate pentru dumneavoastră? Care este calendarul acestor măsuri? Și, de asemenea, cu privire la acest aspect, vă angajați să reîncepeți procedura pentru adoptarea directivei pentru protecția uh, cadrului penal, care a fost blocat de Consiliu din 2001 încoace? și vă angajați să reîncepeți procedura pentru adoptarea regulamentului privind asistența administrativă reciprocă pentru protecția intereselor financiare ale comunității și a blocată de Consiliu din 2004? Mulțumesc, aveți două minute. Yes, I think that's, uh, the issue. Da, mulțumesc. Cred că problema acestor paradisuri fiscale e foarte importantă și actuala situație în care statele membre se confruntă cu dificultăți semnificative. Știți că din cauza crizei, nivelul datoriilor crește în statele membre. Desigur că trebuie să depunem toate eforturile necesare pentru a asigura buna guvernanță în sistemul de impozitare S-au făcut deja multe lucruri în această direcție. Știți că Comisia negociază un acord cu Liechtensteinul, un acord antifraudă cu Liechtensteinul. Acest acord, dacă încunat de succes, va fi un acord model și cu alte state din Europa, cum ar fi Andorra, San Marino, Elveția, Monaco și cred că discuții cu privire la directiva privind economiile este foarte importantă și vom găsi o soluție, vom putea să convingem cele două state care încă mai blochează, cele două state membre care încă mai blochează această directivă, împreună cu pachetul de alte directive privind asistența reciprocă, care se leagă de sfera de aplicare a propunerii comisie. Și, desigur, ar trebui să utilizăm toate instrumentele ce ne stau la dispoziție, în special instrumentele cooperării în materie de dezvoltare și să incorporăm uh, chestiunea bunei guvernanțe în toate negocierile cu partenerii în cooperarea în materie de dezvoltare pentru a asigura că buna guvernanță devine principiul cheie al funcționării sistemelor de impozitare atât în UE cât și în restul lumii. Aceasta este prioritatea mea și voi depune eforturi serioase în această direcție în legătură cu cealaltă directivă, o să o examinez în viitorul cel mai apropiat. Și propunerea sau renoirea propunerii pentru acest proiect de directivă va spori eficiența. Da? Și sunt gata să o inițiez. Doamna Macovei, încă un minut aveți la dispoziție you said you support... Ați spus că sprijiniți revizuirea actualului cod de conduită, actualul cod deontologic. Vă luați angajamentul de a elimina lacunele, cum ar fi lipsa unei definiții clare a conflictului de interese, lipsa de claritate în ce privește cadourile și de include ospitalitatea, cum ar fi invitații de petrecerea vacanței în aceste categorii lipsa de criterii clare de evaluare a compatibilității a ocupării după ce s-a încheiat un mandat? Un răspuns cu da sau nu ar fi minunat. Vă luați angajamentul să adoptați sau de a revizui, de a adopta varianta revizuită a codului deontologic până în iunie anul curent 2010? Mulțumesc. Prego, un minut. Un minut pentru răspuns. Uh, so, uh, as I mentioned... După cum am menționat, Comisia va lucra la modificări ale codului de conduită și va invita toate instituțiile europene, inclusiv Parlamentul, să stabilească sau să înființeze un grup de lucru interinstituțional pentru a face propunerile adecvate. Din câte am înțeles dumneavoastră, lista de probleme pe care le-ați menționat, probleme de care trebuie să ne ocupăm, dar cred că trebuie să ne uităm la codul de conduită în sensul mai larg și am discutat cu președintele Barroso cum să facem acest cod de conduită să devină model pentru toate instituțiile europene pentru a asigura conduita adecvată pentru toate instituțiile europene. Grație, un minut. Al... Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Șaldăbos, un minut. Er er øh, Mulțumesc. Ca eurodeputat, noi reprezentăm cetățenii europeni sigur că dorim să fim implicați în toate domeniile activității Uniunii Europene. Dumneavoastră, ca și comisar desemnat, vă rog să-mi spuneți cum vă imaginați uh, implicarea Parlamentului în uh, procedura de descărcare de gestiune. Dorim să avem garantată implicarea noastră. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Eu am uh, o perspectivă foarte simplă. Distinși eurodeputați au uh, drepturi depline în ceea ce privește controlul tuturor cheltuielilor de până acum din bugetul european. Procedura de descărcare de gestiune, procedurile de descărcare de gestiune de până acum ne asigură în mod clar că Parlamentul este uh, implicat, are o poziție foarte serioasă și ne-a furnizat foarte multe recomandări utile pentru a eficientiza gestionarea banilor europeni. În 2007, cred că au fost 203 recomandări venind de la Parlament din care Comisia a uh, pus în aplicare, cred, 195. Așadar, cred că aceasta este modalitatea de a asigura eficiența cheltuielilor europene. Iar eu intenționez să continu această activitate eficientă împreună cu dumneavoastră și să iau în considerare toate recomandările dumneavoastră și să le pun în aplicare. Grazie. Nessuna altra domanda. Allora... Mulțumesc. Nu mai dorește cineva să ia cuvântul? Atunci, uh, doamna Delange, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule candidat la postul de comisar, am fugit ca să reușesc să ajung aici, ceea ce arată că vreau să vă pun această întrebare cu privire la declarațiile naționale, naționale de gestiune. Vreme de ani de zile, aceasta a fost o prioritate a Parlamentului European. Am observat de mai multe ori că și comisia a fost de partea noastră, însă ce am primit în schimb au fost aceste sinteze anuale care aduc o plusvaloare limitată. Așadar, întrebarea este, dumneavoastră, ca și candidat sau ca și comisar, cum vă veți putea asigura ca sintezele anuale să fie transformate în declarații naționale de gestiune? Un lucru. Ce veți face pe termen scurt pentru a realiza acest obiectiv și putem să contăm pe dumneavoastră să fiți de partea noastră în acest, pe, acest punct important atunci când negociem uh, următorul acord interinstituțional și următoarele perspective financiare. Mulțumesc, aveți două minute pentru răspuns. I think that's issue of, uh... Cred că aceasta este o chestiune de asigurare din partea statelor membre cu privire la cheltuielile, fond, cheltuirea fondurilor europene. Este o chestiune de reală importanță. Nu am nicio îndoială în acest sens. După cum știți, am încercat în comisie să înființăm un sistem uh, în 2005, un sistem al declarațiilor naționale de gestiune, dar această propunere a fost respinsă de către Consiliu la momentul respectiv și în loc de aceste declarații s-au propus, s-a propus utilizarea sintezelor anuale. Comisia a acceptat acest lucru, dar chiar și această propunere a trecut destul de greu de Consiliu. Și acum avem aceste sinteze anuale și v-am spus deja, cred că uh, avem nevoie de declarații de asigurare pentru că acestea au o calitate mult mai bună decât uh, sintezele anuale. Există deja uh, patru state membre care uh, ne furnizează în mod voluntar aceste declarații, alte stat, șapte state membre uh, ne-au uh, pus la dispoziție aceste declarații în 2008, deci avem deja 11 state membre care ne asigură, ne dau aceste declarații cu privire la utilizarea banilor europeni. În decursul evaluării regulamentului financiar, cred că trebuie să facem niște progrese și aici pentru a avea o mai bună descriere a cerințelor pentru statele membre. Cred că am, ar trebui să încercăm să introducem aici uh, depunerea voluntară a declarațiilor naționale, dar uh, vreau să discut și cu statele membre această chestiune, pentru că și statele membre sunt uh, implicate. Și cred că este ceea ce este cel mai important este activitatea uh, care se uh, desfășoară pentru elaborarea sintezelor anuale sau a declarațiilor uh, de gestiune și aici cred că am putea să facem niște progrese foarte importante. Mulțumesc! Un minut! I don't need one minute, but my pentru doamna De Lange. Nu mai am nevoie de un minut. Întrebarea mea era cum? Ce fel de inițiative veți avea? Ce marjă de manevră aveți și ce anume veți face? I think that uh, uh I mentioned uh, at the, uh, at... Cred că am spus chiar la începutul răspunsului meu că acum suntem în cursul evaluării trienale a regulamentului financiar și Comisia va prezenta o propunere în luna mai 2010 pentru această revizuire a regulamentului financiar. Cred că unul dintre primii pași pe care i-aș, lua, i-aș face ca și comisar ar fi să-mi aduc contribuția la acest proces la reformarea regulamentului financiar tocmai pe aceste puncte de sinteze anuale și uh, declarații naționale de gestiune. Amendamentele la regulamentul financiar vor fi depuse apoi la Consiliu și la Parlament și vom dezbate aceste amendamente și vom ajunge la o soluție care să fie acceptabilă pentru ambele instituții. Grazie, onorevole Gerbrandi, per un Mulțumesc, domnul Gerbrandi, un minut. Thank you, Mr. Chairman. Um, <clears throat> actually, Mrs. De Lange... Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, doamna De Lange a pus aceeași întrebare pe care doream să o pun și eu, însă pot să o dezvolt, fiindcă nu am fost 100% satisfăcut de răspunsul dumneavoastră. Dacă v-am auzit bine, credeți cu putere în transparență. Și cred că transparența este instrumentul pentru un sistem financiar mai bun. Însă, problema cea mai mare, după cum știm cu toții, cu transparența și cu cheltuirea banilor europeni, uh, rezidă în cadrul statelor membre. Deci, să încercăm să convingem statele membre să fie mai transparente nu este suficient. Noi, Comisia și Parlamentul, trebuie să-i obligăm să uh, elaboreze aceste declarații și sinteze anuale și să spună europenilor cum cheltuie banii europeni. Deci, aceea este întrebarea dumneavoastră. Ce veți face? ce de fapt? Veți elabora o propunere nouă prin care să obligați statele membre să elaboreze aceste declarații naționale? Trebuie să fim foarte, foarte convingători în acest domeniu. Mulțumesc. Două minute, domnule comisar desemnat. Da, după cum am spus și la întrebarea anterioară, sunt uh, în uh, favoarea uh, declarațiilor naționale de gestionare, însă trebuie să fim realiști. Decizia cu privire la uh, regulamentul financiar se va lua conform tratatului de la Lisabona în codecizie între cele două brațe ale autorității bugetare, Parlamentul și Consiliul, și aici trebuie să lucrăm împreună alături de statele membre pentru a găsi soluția cea mai bună. Subliniez faptul că Așa cum am spus și în răspunsul anterior, ceea ce este foarte important este munca de bază care s-a făcut pentru pregătirea sintezelor anuale sau a declarațiilor naționale. Și acea, aceeași opinie are și Curtea de Audit, fiindcă dacă ă, această muncă nu este de o calitate ă, adecvată, ambele documente nu sunt decât niște hârtii fără rost și trebuie să ne asigurăm că auditurile efectuate de instituțiile naționale sunt eficiente conform standardelor internaționale pentru a avea asigurarea de plină că declarațiile elaborate se bazează pe constatări care respectă standardele internaționale. Acest uh, lucru este cel mai important de realizat. Mulțumesc. Domnule Gerbrandi, încă un minut. Da, vă mulțumesc pentru răspuns, însă știți la fel de bine ca și mine că în cadrul Consiliului există acest principiu de neintervenție în ceea ce privește cheltuirea banilor europeni în statele membre. Acesta este interesul lor, să nu intervină, fiindcă fiecare vrea să cheltuie așa cum vrea. Deci, dacă revenim la Consiliu, nu o să ajungem nicăieri. Eu doream să vă întreb dacă într-adevăr doriți să luptați pentru acest lucru, să mergeți în fața publicului european, să luptați pentru mai multă transparență din cadrul statelor membre cu privire la felul în care acestea cheltuie banii europeni publici, pentru că simplu fapt că spunem că trebuie să lucrăm împreună nu e suficient. Aceasta este o luptă și sunt, vreau să știu dacă sunteți dispus să lucrați în echipă și să luptați în echipă pentru acest aspect. Mulțumesc! Mulțumesc, aveți un minut. Pot doar să spun că sunt o persoană orientată înspre rezultate și lucrul cel mai important pentru mine este să obțin rezultate să obțin rezultatele pe care doream să le obțin. Și în acest aspect, cred că este foarte important să lucrăm cu statele membre, să găsim soluția care să ne permită să îmbunătățim eficiența cheltuirii banilor europeni. Și aceasta va fi sarcina mea. Sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră că nivelul de eroare este inacceptabil și de aceea cred că noile sisteme care sunt impuse deja pentru, următoarea, pentru noua perioadă de programare uh, fiindcă trebuie să ținem seama de faptul că auditurile curții de audit au fost făcute pe baza vechiului cadru financiar, dar în cel nou am arătat că s-a văzut că nivelul de eroare scade semnificativ. Și acest lucru înseamnă că ne îndreptăm în direcția bună, iar eu intenționez să continui această, în această direcție. Meyer, per un minut. Urmează domnul Olmer două minute. Domnule președinte, domnule comisar, vedem deja în decursul discuției că aveți un portofoliu foarte dificil. Trebuie să discutați și cu Consiliul. Aș dori să vorbim puțin despre colegiul comisarilor. Portofoliul dumneavoastră cuprinde în principal chestiuni orizontale. De aceea trebuie să cooperați cu alți comisari și trebuie să existe o transparență foarte clară față de Parlament. Ce fel de măsuri concrete doriți să întreprindeți pentru a se face progrese în uh, domeniile în care au fost probleme până acum și în ce măsură doriți în ce măsură puteți să ne garantați uh, informarea și raportarea uh, corectă și adecvată a Parlamentului pentru în, în toate domeniile în care sunt probleme și în care se iau măsuri. Mulțumesc, aveți două minute. Yes, I agree with you that it's... Mai întâi vreau să spun că sunt de acord cu dumneavoastră că e foarte important să stabilim procedurile generale comisiei, să asigurăm că recomandările, constatările diverselor audituri sunt uh, implementate. Personal consider că în ultimii ani Comisia a făcut un progres semnificativ în acest domeniu și o să dispun de instrumente clare cum să mă ocup de problemele menționate de dumneavoastră? Probabil că sunteți la curent că avem un comitet de progres în materie de audit sprijinit de dumneavoastră prin această procedură pe care o să-l prezidez în viitor și cred că acest uh, comitet uh, în ce privește progresul în materie de audit a făcut o treabă bună pentru a asigura îmbunătățiri în activitățile comisiei. Trebuie să simplificăm pe mai departe aceste activități, să ne concentrăm sau să-și concentreze activitățile pe chestiuni legate de cel mai mare risc și să, să consolidăm sistemele de gestionare a riscului la comisie, să ne concentrăm atenția la acest comitet în materie de progres în audit pe chestiuni care sunt chiar de risc major la comisie. Și intenționez să merg pe mai departe cu această poziție. In, in my work, uh... Și în activitatea mea o să am de asemenea un serviciu general de audit în responsabilitatea mea și de asemenea simplificarea serviciilor de audit pe domeniile de risc cheie care sunt cele mai importante. Mulțumesc, doamna Olmayer Un minut, dacă dorește să pun o întrebare suplimentară. Da, încă o întrebare. Cum vă imaginați cooperarea cu OLAF, și anume, în mod concret, acum că nu va mai fi în subordinea directă a Comisiei? Și, în al doilea rând, ce măsuri veți lua atunci când există un domeniu în care se vede clar că eforturile Parlamentului, cerințele Parlamentului nu sunt îndeplinite, dar dumneavoastră sigur că veți dori să obțineți uh, declarația, să obțineți descărcarea de gestiune, respectiv uh, declarația de asigurare pozitivă. Mulțumesc, că aveți un minut pentru răspuns. Uh, yes, I think that's... Uh, da. Cred că în ce privește chestiunea Olaf, avem în prezent instituții care nu fac parte din comisie și, în orice caz, comisarii se ocupă de cooperarea și coordonarea activităților acelor instituții și deci cred că este posibil să existe un model uh, corect cum să asigurăm o strânsă colaborare între Comisie și OLAF. Trebuie să ne ocupăm de cadrul juridic care să stabilească responsabilități clare și transparente pentru OLAF și pentru comisie și cooperarea în acest domeniu și văd acest lucru ca fiind uh, o activitate pe termen mai îndelungat. Mulțumesc. Domnul Balcitis, acum. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar desemnat. Într-adevăr, astăzi s-a vorbit mult despre OLAF, Instituția Europeană de Luptă împotriva Fraudelor. Cu toate acestea, rapoartele OLAF uh, precizează că adesea diverse instituții competente, inclusiv uh, forțele de ordine din statele membre, reacționează foarte lent la recomandările OLAF în ce privește frauda evaziunea fiscală. Mă interesează să aflu ce măsuri sunteți dumneavoastră hotărâți să adoptați pentru a asigura o funcționare mai responsabilă a instituțiilor europene. Mulțumesc. două minute. Uh, Aveți două minute pentru răspuns. Mulțumesc. Într-adevăr, mă bucur foarte mult să aud o întrebare pusă în limba mea maternă. Sunt de acord cu dumneavoastră că rezultatele anchetelor făcute de Olaf și urmările date recomandărilor sunt insuficiente. Trebuie să ținem cont de faptul că procedurile legale durează foarte mult timp și e foarte dificil să tragem anumite concluzii privind rezultatele după un an sau doi de activitate. Când ne-am pregătit pentru această audiere, am studiat proceduri care au, <laughs> au durat 10 sau chiar 15 ani și pe termen îndelungat s-a ajuns la rezultate tangibile, ceea ce înseamnă că am pus sub urmărire instituțiile sau entitățile care au comis fraudă. Cred că situația se mai poate îmbunătăți pe mai departe. Avem diverse propuneri de la Parlamentul European, în special de la doamna Kressler, care vorbește despre modalități de îmbunătățire a relațiilor dintre organele de aplicare a legii pe plan național și cele europene. Trebuie să înțelegem că aplicarea legii e o problemă națională. Toate acestea, schimbul de informații, prezentarea informațiilor în legătură cu procesele inițiate de Olaf, despre faza în care s-a ajuns într-un proces sau altul, ar putea facilita funcționarea și eficacitatea sistemului. Mulțumesc. Grazie, un minut. Mulțumesc un minut. Dacă, da. Domnule comisar, în discursul introductiv v-ați concentrat pe o sarcină viitoare importantă și anume simplificarea sistemului de impozitare care o să aibă implicații în toate statele membre. Puteți să ne prezentați pe scurt ce măsuri? Un minut, domnul Șemeta. Fără îndoială, sistemul uh, fiscal cere o evaluare a situației și trebuie să ținem cont de principiul subsidiarității, ceea ce înseamnă că toate deciziile din domeniul impozitării sunt adoptate cu unanimitate la Consiliu. Cu toate acestea, există domenii în care se mai pot simplifica lucrurile, în special în ce privește comerțul comunitar, schimbul de informații din comunitate, chestiuni legate de dubla impozitare. Aceasta e o problemă și avem de gând să inițiem consultări publice în Uniunea Europeană pentru a vedea care sunt uh, obstacolele în soluționarea problemelor legate de dubla impozitare și care sunt cele mai urgente probleme pentru societățile comerciale, pentru simpli cetățeni. Vrem să ne ocupăm de aceste probleme. În plus, uh, în domeniul TVA-ului, considerăm că inițiativele în pregătire ne vor permite să îmbunătățim situația. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Itala, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am și o întrebare în ce privește fondurile structurale. După cum știm, cel puțin 11% din costuri la fondurile structurale uh, fac uh, obiectul unor irregularități. Au fost uh, tot felul de inspecții tentative de recuperare, dar cu succes mai degrabă limitat. Situația nu s-a îmbunătățit prin uh, planul de acțiune. Ce aveți de gând să faceți? Ați vorbit despre posibilitatea aplicării de sancțiuni în cazul unor uh, uh, circumstanțe nemulțumitoare, dar aceste sancțiuni n-au dat rezultate că nu s-au recuperat fondurile. Deci ce aveți de gând să faceți? Mulțumesc. Două minute pentru răspuns. Da, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră că nivelul de eroare de 11% este cu totul nemulțumitor și trebuie să facem ceva în această privință. Desigur că trebuie să ținem cont de faptul că auditurile aceste, de la Curtea de Audit, Curtea de Conturi sunt anuale dar Comisia are sisteme multianuale de gestionare și de control. Și puteți să vă dau un exemplu. Tocmai am încheiat perioada 1994-1999 și nivelul rezidual de eroare în această perioadă era în jur de 3%. Dar nu e suficient. Și aici mă gândesc la câteva acțiuni care ar putea să ne ajute să îmbunătățim situația. Mai întâi, în ce privește simplificarea, multe erori apar din cauza că regulile sunt prea complicate. Comisia a propus deja în cursul lui 2009, a făcut mai multe propuneri legate de simplificare și revizuirea regulamentului financiar din 3 în 3 ani, ceea ce ar uh, contribui la proces și Curtea de Audit a subliniat că ar fi un obstacol important în ce privește utilizarea fondurilor structurale. Apoi, introducerea conceptului de risc tolerabil de eroare. O altă inițiativă pe care intenționez să o propun și Comisia va face aceste propuneri în cursul lui 2010. Apoi chestiunea responsabilității, a răspunderii, acele rezumate anuale de prezentarea rapoartelor de gestionare naționale care vor îmbunătăți partea de răspundere, de responsabilitate foarte mult. Mulțumesc, domnule Itala, încă un minut. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar desemnat, pentru răspuns. Avem o problemă clară legată cu lipsa de indicatori, de taloane, de unități de măsură acceptate pe plan sau în general când e vorba de cuantificarea, măsurarea modului în care se utilizează banii publici. Iată de ce, dintr-o perspectivă mai largă, aș pune întrebarea. Se face suficient pentru a măsura eficiența programelor europene? Cum am putea dezvolta astfel de unități de măsură, de etaloane? Mulțumesc, un minut pentru răspuns. Da, sunt de acord cu dumneavoastră că până în prezent ne-am concentrat uh, majoritatea eforturilor pe eligibilitatea cheltuielilor, pe nivelul de eroare, pe modul în care se dezvoltă sistemele noastre pentru a trata această chestiune. Dar din câte înțeleg sau cum văd eu lucrurile, acest nivel de eroare trebuie să fie problema aceasta trebuie rezolvată. E un nivel inacceptabil de ridicat de eroare în domenii de cheltuire a banilor. Dar, desigur, că ar trebui să avansăm măsurând și eficiența cheltuirii banilor. Și aici dezvoltarea sau elaborarea de indicatori de performanță pe care îi utilizăm la locurile de muncă precedente în statul membru național, cred că ar fi de o importanță deosebită. Cred că este una dintre activitățile cheie pe viitor pentru următoarea comisie. Sie, onorevole. Mulțumesc, doamna Herzog, un minut, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Sunt în stânga noastră, domnule comisar. În trecut s-au stabilit mai multe agenții ne împărtășiți îngrijorarea că externalizarea acest, serviciilor comisiei face controlul financiar aproape imposibil de garantat. Puteți uh, comenta cu privire la măsuri în acest sens? Două minute. Ca răspuns general la această întrebare, eu personal consider că externalizarea uh, cheltuielilor trebuie să se folosească doar atunci când s-a dovedit clar eficiența acesteia. Iar în ceea ce privește agențiile executive, cred că există, există un raport destul de recent al Curții de Audit care spune că stabilirea de agenții executive pentru domenii specifice a ajutat, de fapt, la sporirea eficienței cheltuielii în acest domeniu specific. Deci, când așa stau lucrurile, atunci desigur că ne putem îndrepta în direcția creării de asemenea agenții. Cred că avem însă o problemă mai mare cu așa numitele agenții tradiționale, care sunt destul de numeroase. Când există uh, agenții executive, acestea au norme clare, iar uh, organizarea lor este foarte bine standardizată, în timp ce în cazul agențiilor tradiționale nu așa stau lucrurile. Iar acum avem grupul, un grup de lucru interinstituțional care tratează tocmai această problemă și își va prezenta propunerile în viitorul cel mai apropiat. Aceste propuneri vor viza stabilirea de standarde comune pentru agențiile tradiționale, astfel încât să îmbunătățim eficiența. Și știți că atunci când vine vorba de agențiile tradiționale, Comisia s-a angajat să nu mai creeze agenții noi, însă desigur există situații excepționale, cum uh, este criza actuală, care necesită elaborarea de anumite propuneri în sectorul financiar. Mulțumesc! Doamna Herzog, întrebare finală. Mulțumesc, domnule președinte. Exact asta era întrebarea mea. Ați spus că se dovedește eficiența, dar ce măsuri doriți să introduceți pentru a dovedi această eficiență? nu văd uh, care a fost eficiența acestor uh, agenții în trecut, deci sper să colaborăm. Mulțumesc, vă rog, domnule comisar desemnat. Da. Știți probabil că serviciul nostru intern de audit controlează majoritatea agențiilor și există propuneri bune eh, prezentate de acesta în ultima perioadă, iar una dintre propuneri se referă la analizarea posibilității de a crea un fel de comitet de audit care să analizeze propunerile și să prezinte recomandări conducerii agențiilor cu privire la îmbunătățirea situației. Deci aceasta este practica și în sectorul privat. Desigur, se pune problema dacă acest comitet de audit să există pentru fiecare instituție sau dacă să realizăm unul uh, mixt pentru toate instituțiile și cred că în această direcție ar trebui să ne îndreptăm. Mulțumesc, domnul Lambert. Un minut. Domnule comisar, uh, vreau să continui linia doamnei uh, Macovei cu privire la paradisele fiscale. 250 de miliarde de euro se, folos- se pierd în acest fel, ceea ce reprezintă 2% din PIB. Evaziunea fiscală este chiar mai mare. Aceasta este o mare nedreptate pentru contribuabil și reprezintă o problemă urgentă, dată fiind situația finanțării în statele membre. Cum stă situația cu paradisele fiscale din Uniunea Europeană? acestea sunt, uh, există asemenea paradise fiscale și ceea ce mă interesează ca și comisar este cum uh, doriți să luptați împotriva acestei forme de paradise fiscale care consider că dăunează interesului general. Mulțumesc, două minute pentru răspuns. I fully agree that sunt complet de acord că problema, această problemă este una esențială și trebuie să o tratăm. Și ne aflăm în procesul de a stabili unele acorduri cu Liechtenstein, de exemplu. Mai există câteva detalii care trebuie negociate câteva state membre care s-au pronunțat împotriva acestui pachet de măsuri antifraudă. Însă cred că putem folosi și uh, presiunea uh, colegilor pentru a progresa, iar uh, acordurile cu Liechtenstein pot reprezenta o bază pentru acorduri similare și cu alte state din Europa, în special Andorra, Monaco, San Marino și Elveția. Și, desigur, Comisia are nevoie de un mandat pentru a negocia aceste acorduri. Și cred că, odată cu semnarea acestor acorduri, vom face un progres semnificativ în acest domeniu. Pe de altă parte, există standardele OCDE cu privire la schimbul de informații și știți că Uniunea Europeană aplică principiul schimbului automat de informații, cu excepția câtorva state membre care au uh, perioade de tranziție și cred că asigurarea unui schimb corect de informații între statele din Europa, care nu sunt membre ale Uniunii Europene, și statele membre, pe de altă parte, este de importanță esențială pentru a asigura o mai bună guvernanță și uh, pentru a reduce frauda și evaziunea fiscală. Mulțumesc, domnule Lambert. Nu mi-ați răspuns întrebării, fiindcă eu întrebam despre paradisurile fiscale interne din, cele din statele Uniunii. Ați vorbit de statele care sunt în afara Uniunii. Vorbiți de schimbul automat de informații. Uh, considerați că aceasta trebuie să fie regula și nu excepția, fiindcă și aici este o poziție care nu, nu este acceptată în uh, unanimitate. Ați spus că sunteți o persoană orientată spre rezultate, dar sunteți de acord că dacă nu găsim un acord, trebuie să progresăm pe baza cooperării în domeniul fiscal? Aceasta e întrebarea mea. Mulțumesc. Da, probabil că nu am înțeles bine prima întrebare. Îmi cer scuze pentru asta. Când discutăm despre competiția fiscală, mi-am exprimat foarte clar uh, poziția. Sunt în favoarea unei competiții fiscale corecte, fiindcă eu consider că acest lucru ajută la dezvoltarea economiilor, Însă, desigur, trebuie să luptăm împotriva unei competiții fiscale uh, incorrecte și de aceea avem un grup de conduită care monitorizează situația și a propus deja abolirea a peste 100 de practici dăunătoare în statele membre și trebuie să continuăm și să întărim această activitate, iar în ceea ce privește cooperarea consolidată, cred că există în cazurile în care vedem că acest lucru este de folos pentru dezvoltarea pieței interne a Uniunii Europene, putem continua în această direcție, conform tratatului de la Lisabona. Mulțumesc, un minut. Domnul Poclos. Microfono, sorry. ar fi trebuit să fie anul în care Uniunea Europeană ar fi trebuit să ajungă cea mai competitivă regiune din lume uh, Eșecul a fost uh, groaznic. José Rodrigo Zapatero a declarat că 2020 va fi noul termen. Ce măsuri specifice considerați în domeniul fiscalității că ar trebui să ia Uniunea Europeană? Și vă rog să fiți foarte specific, pentru că ați menționat deja anumite zone pe care le promovați. Uh, altele în care doriți să armonizați impozitele și unele în care doriți să susțineți competiția. La ce vă referiți? Uh, scutiri, uh, vacanțe, fiscalitate și apoi o întrebare nepoliticoasă. Cum evaluați uh, activitatea predecesorului dumneavoastră, domnul Laszlo Kovac, în acest domeniu? Două minute. Mulțumesc. Aveți două minute pentru răspuns. Thank you for your question. Uh, Mulțumesc. Am să răspund întâi la a doua întrebare. Cred că Laszlo Kovac a făcut o treabă foarte bună în comisie. În decursul uh, așa numitei comisii Barroso 1 s-au prezentat foarte multe propuneri către Consiliu în toate chestiunile legate de impozitare. Sigur că nu este ușor să se ajungă la un consens, pentru că uh, există cerința votului unanim, așadar trebuie convinsă toatele state membre să, toate statele membre să susțină decizia respectivă, pentru că deciziile respective aduc beneficii și statelor membre. În ceea ce privește propunerile concrete pentru anii următori, personal, cred că ar trebui întâi să ne, finăm, să ne finalizăm activitatea cu privire la baza comună de impozitare pentru uh, companii, pentru că este uh, foarte utilă pentru, pentru companiile europene, mai ales pentru IMM-uri, pentru Uh, companiile mici pentru că le ajută să fie mai viabile. Baza comună de impozitare uh, le-ar impulsiona în acest sens. Cred că tax, directiva cu privire la impozitarea energiei este foarte importantă și trebuie să găsim uh, posibilitatea de a lua decizii, pentru că sistemul actual acoperă doar 50% din emisiile de Uh, dioxid de carbon, iar impozitarea ar fi un prim pas către un sistem de fiscalitate ecologică, care în viitor ar putea să ne permită să scădem taxele uh, pe uh, forță de lucru și astfel să uh, impulsionăm creșterea. Mulțumesc! Domnule Borges, dacă doriți să mai luați cuvântul încă o dată. Mulțumesc! Este foarte util răspunsul dumneavoastră, dar haideți să încercăm să ne concentrăm puțin mai mult. Deci sunteți de acord cu fostul premier german Gerhard Schröder, care a dorit să pedepsească Slovacia atunci când s-a introdus sistemul uh, taxei, cotei unice de taxare în toate domeniile, care a stimulat uh, practic, uh, tendința de reforme fiscale în alte țări. Și dacă vrem să obținem, dacă vrem să atingem acest obiectiv, atunci va trebui să avem mai multe, mai, mai multe, să facem mai multe eforturi. Mulțumesc, aveți un minut pentru răspuns. Cred că definirea acestui sistem, dacă este un sistem de impozitare cu o cotă unică sau un alt fel de sistem uh, este la latitudinea statelor membre deocamdată. La nivel european trebuie să asigurăm o mai bună coordonare a statelor membre în materie de fiscalitate, dar nu să preluăm toată responsabilitatea în acest domeniu, care totuși este la statele membre, pentru că în cele din urmă ele sunt cele care decid cu privire la nivelul de uh, taxe și de cheltuieli, câte cheltuieli se fac în domeniul social. Și este foarte important ca aceste decizii să se ia în statele membre. Datoria noastră este de a, a încerca să organizăm un, un uh, forum uh, pe probleme de fiscalitate în care miniștrii să discute la nivel politic viitoarele dezvoltări, viitoarele evoluții ale sistemelor fiscale, pentru că e foarte important să avem discuții la nivel politic, discuții uh, de profunzime între statele membre. Mulțumesc. Dau acum uh, președinția uh, doamnei Sharon Bowles, care este președinta Comisiei ECON și vă rog să respectați timpul așa cum a făcut-o comisia noastră. Doamna Boz, aveți cuvântul. Mulțumesc. Am să aplic regimul pe care îl știm. Prima întrebare, numele PPE vine din partea doamnei Crață. Dar nu reușesc să-mi dau seama unde, unde sunt colegii în sala aceasta. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar desemnat, în răspunsurile dumneavoastră scrise, spuneți că ar trebui să analizăm ideea unei singure baze de impozitare pentru companii în Europa, uh, bază de impozitare unică, pe care ați menționat-o din nou în această dimineață. Ce alte măsuri intenționați să luați pentru a evita problema dumpingului fiscal în Uniunea Europeană? Știu că este foarte dificil să convingi statele membre să abordeze o astfel de problemă și să încerce să o soluționeze. E nevoie de voință politică. Dar care ar fi argumentul dumneavoastră pentru a reuși să-i convingeți să ia acțiune în, acest, în această direcție? Cum evaluați modalitatea în care codul de conduită a fost pus în aplicare până acum în ceea ce privește consecințele inegalităților fiscale în Europa și cum considerați că s-au desfășurat lucrurile în timpul președinției suedeze? Domnule comisar, mulțumesc pentru întrebare. Concurența loială în uh, domeniul fiscalității este utilă pentru ca Uniunea Europeană să progreseze. Aveți dreptate, în decursul ultimilor ani am văzut o scădere a nivelurilor de impozite, mai ales în ceea ce privește veniturile companiilor, impozitele pe veniturile companiilor. Dacă ne uităm din anii 90, a fost o scădere de aproximativ 12% la nivel european. În același timp, când ne uităm la venituri și nivelul acestora față de PIB, situația a rămas constantă. Așadar, statele, există state membre care au scăzut rata de impozitare dar și-au adaptat baza de impozitare și atunci au compensat pierderile de venituri datorită scăderilor uh, impozitelor. Așadar, cred că practicile nocive trebuie combătute. Am văzut uh, noi uh, metode care au apărut în ultima, în ultima vreme în statele membre, um, lacunele din uh, legislația fiscală sunt uh, bine utilizate în acest sens. Așadar, trebuie să ne asigurăm că legislația fiscală se aplică așa cum trebuie și să ne consolidăm eforturile pentru o implementare, pentru o punere în aplicare adecvată și eficientă a codului de conduită. Mulțumesc dacă aveți o întrebare suplimentară. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Ați menționat paradisurile fiscale și mulți colegi au făcut-o, credeți, că ar fi recomandabil să ne ocupăm și de companiile din străinătate care au uh, sedii în paradisuri fiscale și pot așadar să eludeze Uh, sistemul de impozitare din statele membre. Unii colegi sunt îngrijorați de aceste lucruri. Domnule comisar, după cum am spus deja, cred că o bună guvernanță este crucială. Îmi amintesc atunci când am fost prima dată ministru de finanțe în Lituania, la momentul respectiv, Lituania nu era membru, stat membru al Uniunii Europene. Așadar, am putut să prezint propuneri cu privire la activitatea companiilor naționale, a celor uh, din străinătate. Și dacă mi-aduc aminte, era cam acum 10 ani când s-a impus uh, impozitarea la sursă, astfel încât s-au taxat tranzacțiile companiilor, uh, companiilor offshore. Cred că trebuie să abordăm această problemă și sigur că nu e uh, ușor, dar în momentul de față există o înțelegere la nivel global în ceea ce privește pagubele pe care le pot produce Uh, și le produc paradisurile fiscale pentru sistemele de impozitare ale statelor membre și, de asemenea, pentru Statele Unite ale Americii și alte țări din lume. Așadar, ar trebui să găsim o soluție comună. The question was short, so... Bun. Întrebarea a fost scurtă, răspunsul a fost puțin mai lung. Acum trecem la doamna Dominici. de la grupul SN. Domnule Semeta, considerați că este realist în prezent să încercăm să punem la un loc un sistem european în ce privește impozitarea, pe lângă armonizarea în materie de bună guvernanță și alte obiective la care v-ați referit în discursul introductiv? Răspundând la întrebarea 5 din chestionarul înscris din partea Parlamentului European, ați vorbit despre posibilitatea introducerii unui impozit în ce privește tranzacțiile financiare. Când credeți că Comisia va face într-adevăr acest lucru și dacă va face acest lucru, ce impact credeți că va avea asupra relațiile cu ce se întâmplă în alte țări, mă gândesc? la ce a spus președintele american Obama, cam pe aceeași linie. Vă gândiți doar la tranzacții financiare sau și la alt tip de tranzacții? Mulțumesc. Răspunsul dumneavoastră, două minute acum. Această chestiune discutată în diverse forumuri pe larg și această decizie a Consiliului European de a se adresa femeii, de a primi o analiză de la femei cu privire la posibilă aplicare a acestui impozit pe plan global. În prezent, aceasta este poziția Comisiei și anume că e posibil să se avanseze cu această propunere specifică dacă se aplică pe plan global. Personal, cred că Trebuie să facem o evaluare de impact aprofundată, să vedem care ar fi consecințele unei astfel de impozitări a tranzacțiilor financiare, pentru că există încă multe semne de întrebare care planează, nu s-a clarificat încă, nu s-au clarificat aceste aspecte, care ar fi ce utilizare s-ar da veniturilor, care ar fi baza pentru această taxă, acest impozit, ce implicații ar avea cu privire la volumul comercial sau um, volumul de tranzacții. Există un studiu austriac pe această temă, dar cred că e nevoie de eforturi suplimentare pentru a se ajunge la o decizie finală în ce privește această chestiune. Deci cu o evaluare de impact uh, cât mai cuprinzătoare și detaliată și serviciile comisiei sunt gata să facă aceste lucruri. Și în ce privește baza comună consolidată, veți continua activitatea deja desfășurată? O veți finaliza și vă gândiți că ar fi posibil să existe o introducere treptată sau grupuri individuale de țări să o facă prin această cooperare intensificată, această bază comună consolidată de impozitare. La întrebarea, de fapt la răspunsul la întrebarea 5 v-ați referit surse novatoare se inovatoare de finanțare. La ce v-ați gândit? Răspunsul dumneavoastră, domnule comisar, în ce privește această bază comună de impozitare consolidată, cred că va trebui și sunt sigur că trebuie să continuăm eforturile deja derulate în trecut pentru a asigura statele membre ca acest element al bazei de impozitare comune consolidate în ce privește societățile comerciale, CCCTB și pentru societățile comerciale și pentru cele de dimensiuni mai mici, fiindcă s-a cerut uh, serviciilor comise să se ocupe de acest element aparte al societăților comerciale de mici dimensiuni pentru a putea progresa cu această propunere CCCTB cât mai rapid cu putință. În ce privește posibila implementare în anumite state membre. Mai întâi, propunerea însăși spune că ar fi ceva opțional, deci ar fi posibil pentru societățile comerciale să opteze pentru această CCCTB și apoi să urmeze aceste cerințe. Acesta e răspunsul la întrebarea dumneavoastră cu trei întrebări în loc de una suplimentară, nu vă puteți aștepta la un răspuns complet. Acum, domnul Schmidt, mulțumesc. Mă vedeți aici undeva în mijloc. Ca liberal, eu întotdeauna sunt la mijloc, la centru. E o parte foarte delicată a acestei audie. Impozitele, taxele, ceva de mare interes pentru toți cetățenii și pentru dumneavoastră ca viitor comisar e un teren minat. După cum știm, fostul comisar Monti pregătește un raport care include o recomandare pentru relansarea pieții unice. Domnul profesor Monti a precizat nevoia unei integrări mai mari a pieții prin moderarea concurenței fiscale. Vorbește despre limitarea competiției fiscale este de acord cu această competiție fiscală cu condiția să fie limitată. Ce credeți despre afirmațiile domnului Monti și ce credeți, care credeți va fi rezultatul raportului în ce privește această competiție fiscală? Sau măcar ce părere aveți sau ce sperați că o să aibă, ce urmări o să aibă raportul? Două minute pentru răspuns. Cred că avem am uh, niște valori comune cu domnul Monti, mai ales în legătură cu dezvoltarea pieții interne. Cea mai mare realizare a Uniunii Europene, cred că este dezvoltarea pieții interne, dar încă este departe de a fi atins perfecțiunea și obiectivul nostru, desigur, este în primul rând al uh, comisarului Barnier, comisarului desemnat Barnier, și altor comisari și al meu de a elimina lacunele în piața internă și în materie de impozitare mai sunt încă multe lacune, multe puncte slabe și într-un moment de criză e momentul potrivit să tratăm aceste probleme. Și când vorbim despre competiție, această concurență fiscală, cred că aș prefera mai degrabă să existe o cooperare a statelor membre în materie de impozitare și sunt și în favoarea unei concurențe loiale cu condiția că această concurență nu duce la nu ne face pe toți să mergem spre uh, partea de jos, limita de jos. Deci trebuie să monitorizăm situația, să existe un nivel uh, echilibrat de impozitare și ca rezultat al concurenței fiscale și să fie ceva benefic pentru dezvoltarea statelor membre. Pentru că dacă nu există concurență în materie fiscală, deloc s-ar putea ca unele state membre să încerce să-și rezolve toate problemele cu instrumentele fiscale, ceea ce n-ar fi suficient de corect. Mulțumit de răspuns, da, desigur, dar poate concurența loială ar putea fi interpretată în mod diferit de la o țară la alta. Și aceasta e o chestiune dificilă de interpretare. Am o întrebare suplimentară. Domnul Monti nu vorbește despre nivelul taxelor și impozitelor cetățenii sunt interesați mai mult de aceste niveluri ale impozitelor și taxelor. Credeți că nivelurile vor scădea în general în Europa sau vor crește? Când e vorba de situația demografică, sistemele de pensii, probleme cu băncile, cu industrie, cu ajutoarele de stat, puteți face vreo predicție? Și o ultimă întrebare legată, doamnă președinte, de celelalte Consiliul, miniștrii sunt foarte încăpățânați în această privință. De ce v-ați descurcat dumneavoastră mai bine să-i convingeți pe miniștrii ăștia de finanță atât de încăpățânați și de morocanoși? Domnule comisar? Da, o să încerc să fiu succint, deși e o întrebare destul de complicată și dificilă. Știți că nivelul general de taxare în Uniunea Europeană e mai mare decât în Statele Unite ale Americii și Japonia. Cu vreo 12%, dacă nu mă înșel, ceea ce înseamnă că suntem un bloc sau uniune cu o impozitare destul de mare, pe de o parte. Pe de altă parte, Există și problemele acelea cu care ne confruntăm, situația de criză, nevoia de a face față datoriei crescânde din statele membre sau datorării crescânde. Deci taxarea, impozitarea este unul dintre domeniile în care statele membre ar putea decide să utilizeze instrumente fiscale. Desigur, cea mai bună cale de a soluționa problemele legate cu dimensiunea de cheltuire sau de cheltuieli și eventual dacă e nevoie să luăm decizii și pe partea de venituri. Mulțumesc. Urmează din grupul PP, doamna Luling. One, one minute. Un minut. Oui, merci, madame la présidente, monsieur le commissaire désigné. Doamna președinte, domnule comisar desemnat, întrebarea mea se referă la accize mai ales la băuturile alcoolice. În trecut, predecesorul dumneavoastră și Comisia Europeană cam scrâșnea au făcut o propunere pentru a mări nivelul de accize și să se abolească în special nivelul zero care exista la, la vin, la vinul nespumat. Vreau să știu dacă și dumneavoastră aveți vreo intenție de a promova acest gen de propunere? După părerea dumneavoastră, cota zero la vin trebuie să dispară? Creșterea cotelor minime din 92 încoace nu a dus la o armonizare. Nu credeți cumva că ar fi mai bine să se introducă și cote maxime și nu să vrem în mod constant să tot să creștem cotele minime, care duce și la un risc uh, de inflație. Mulțumesc. Două minute pentru răspuns. În domeniul accizelor e foarte interesant. Pentru mine un domeniu favorit că a fost ministru de finanțe am luat multe decizii în acest domeniu, în statul din care vin. Împărtășesc părerea dumneavoastră că, având în vedere natura accizelor, ele se leagă de presiunile sau sunt legate de presiunile inflaționiste. și există tentative constante de a ajusta accizele minime sau cotele minime de accize la nivelul inflației. Dar aici trebuie să ținem cont de asemenea de diferențele de cote de accizare dintre statele membre care se află la frontiera Uniunii Europene, la granițele Uniunii cu țările învecinate și accizele mai mari, cu cât sunt mai mari, cu atât e mai dificil să se combată contrabanda. Trebuie să se țină cont de acest lucru și nu putem privi dintr-un singur unghi problema. În general, cred că excepțiile în domeniul de impozitare Excepțiile nu sunt soluția cea mai bună, ceea ce se leagă și de chestiunea vinului, dar înțeleg pe deplin și cât de dificil este sau ar fi să se ajungă la o soluție comună. Pentru că e nevoie de unanimitate, dar eu sper că vom reuși să avansăm în această direcție. Aveți o întrebare de continuare? Da, doamnă președintă. Aș putea să continui în germană spunând că domnul comisar desemnat are foarte multe teme de făcut, fiindcă, din nefericire, ceea ce a spus el astăzi nu prea a avut logică. Sunt dispusă să îi uh, explic câteva lecții domnului comisar desemnat, dar nu cred că răspunsurile noastre au fost satisfăcătoare. Avem o, un comisar pentru piața comună. Nu, ai auzit, nu te, ați auzit niciodată de termenul de concurență fiscală? Aveți un minut să vă apărați. Îmi pare foarte rău dacă răspunsul, dumneavoastră, răspunsul meu nu v-a mulțumit, însă am menționat în mai multe răspunsuri că sunt în favoarea dezvoltării pieței interne și, a, și politica fiscală este, cred, una dintre politicile cruciale care ar trebui să ajute la dezvoltarea ulterioară a pieței interne, iar eu intenționez să pun în aplicare ceea ce s-a propus în, ceea ce am propus în răspunsurile mele scrise și în decursul acestei audieri. Mulțumesc. Trecem acum la doamna Alvarez. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule Șemeta, am fost foarte bucuroasă să vă aud vorbind foarte clar despre nevoia de a lupta împotriva fraudei fiscale și uh, suprimării paradisurilor fiscale. Colegii noștri au subliniat cu toții cât de mare e problema fraudei și să fim uh, serioși. Unul sau două state membre nu prea vor să ajute în, la această luptă. De aceea, cred că este important, domnule comisar desemnat, să ne dați mai multe detalii despre cooperarea administrativă despre directiva acestei, uh, cu privire la această cooperare depusă de domnul uh, Covaci, care este ideea noastră despre securitatea bancară și schimbul uh, automat de informații ca regulă generală pentru relațiile între țări. Ce măsuri ați implementat noastră pentru a-i opri pe oameni să încalce aceste directive? Ce măsuri de represiune ați recomanda și așa mai departe? Mulțumesc frumos. Aveți două minute. Da, cred că este foarte important să adoptăm o legislație în domeniul cooperării fiscale și, în acest sens, cred că problema schimbului automat de informații este crucială. De asemenea, nu am nicio îndoială cu privire la faptul că acest, trebuie să progresăm în această direcție. Știți foarte bine că am făcut uh, progrese semnificative în uh, negocierea acestei propuneri și mai sunt două state membre care se opun încă acestei propuneri și care doresc o abordare pe bază de pachete, inclusiv acorduri cu Liechtenstein și alte state mici din Europa. Aceasta fiind considerată o condiție dar cred că uh, chiar la reuniunea ECOFIN din 19 uh, ianuarie se vor continua discuțiile cu privire la acest uh, subiect și sper ca acele două state membre să fie convinse și să fie de acord să nu blocheze decizia în acest aspect, fiindcă consider că este important și pentru respectivele state să existe acest schimb um, automat de informații. Aveți o întrebare ulterioară, doamna Alvarez? Mulțumesc. Doamnă, doamnă președinte, domnule comisar semnat, vă asigurăm tot sprijinul. După cum am spus, crede, uh, cred că este momentul oportun și Uh, europenilor le va fi greu să înțeleagă că statele membre nu vor să schimbe informații pentru a aplica propriul sistem fiscal. Mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Nu cred că mai e nevoie de o replică. Bun. Apoi, uh, ultima întrebare din partea domnului Ferber. Comisar, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar de senat. Am auzit foarte mult despre combaterea fraudei fiscale, dar dumneavoastră nu sunteți responsabili doar pentru aceasta, ci și pentru uh, legislația fiscală. Și concurența fiscală este un domeniu în care este nevoie de o armonizare mai puternică la nivel european. Dați-mi voie să vorbesc doar despre uh, baza de impozitare a, la, uh, a companiilor și, de asemenea, reforma TVA. Când, aș dori să știu foarte concret, când veți prezenta propuneri în, aceste, în acest sens, pentru că fără inițiativa Comisiei nu se întâmplă nimic. Mulțumesc. Reply, please. Răspunsul dumneavoastră, domnule comisar de desemnat. Uh, on uh, um, CCCTB, uh, în ceea ce, primește, în ceea ce privește baza comună consolidată de impozitarea companiilor, Comisia va prezenta o propunere cât mai repede posibil. Întâi trebuie să încheiem evaluarea impactului uh, diverselor elemente ale uh, CCTB. Când se încheie acest, această evaluare de impact, uh, vom prezenta propunerea. Sper că eu cel puțin intenționez să inițiez acest proces, dar sigur că este o decizie care se ia în colegiul comisarilor. Dacă am înțeles bine, m-ați întrebat și despre reforma TVA. Intenția mea este aceea de a dezvolta o nouă strategie TVA pentru a aborda chestiunile care au rămas nerezolvate în ultima strategie TVA și uh, să avem un sistem TVA și de asemenea să vedem care este dezvoltarea viitoare a sistemului TVA, luând în considerare uh, faptul că strategia uh, precedentă a fost aprobată acum câțiva ani, așadar avem nevoie acum de o nouă viziune asupra situației. Cred că vom face o propunere la începutul mandatului noi uh, noii comisii cu privire la noua strategie TVA. Aveți o întrebare ulterioară? Mulțumesc. Să rămânem la reforma TVA. Uh, domnul comisar Monti a spus în momentul în care s-a creat piața unică, că până în anul 1996 uh, va uh, fi aplicat principiul țării de origine la, în ceea ce privește TVA-ul. A trecut 1996, dar situația încă nu a ajuns așa cum o prevedea domnul Monti. Dumneavoastră credeți că veți putea, putea face ceva în acest sens și cam pe când am putea să ne așteptăm la acest lucru? Da, deocamdată avem un sistem tranzitoriu în ceea ce privește TVA-ul. Acest sistem este aplicabil de ceva vreme și e nevoie de noi decizii în domeniul fiscalității, mai ales în fiscalitatea TVA, pentru că serviciile uh, par a se uh, preta mai degrabă la principiul taxării la destinație decât la origine. În noua strategie pentru TVA doresc să uh, abordez și această chestiune. Mulțumesc! Astfel se încheie partea comisiei noastre ECON. Dau cuvântul acui, acum uh, domnului Harbour pentru partea comisiei IMCO a acestei audieri. Mulțumesc, doamnă Bowles, mulțumesc domnului de magistris pentru că ne-a uh, oferit posibilitatea de a participa la această audiere. Pentru a reorienta puțin audierea, Scopul nostru în Comisia pentru Piața Internă este uh, mai degrabă partea de Uniune Vamală a dumneavoastră, din portofoliul dumneavoastră. Am observat cu bucurie că uh, există un cadru strategic pentru o mai bună coordonare a uh, managementului frontierelor și de asemenea a sistemelor vamale. Este unul dintre prioritățile, una dintre prioritățile dumneavoastră. Și de aceea mă bucur că putem astăzi să vă adresăm întrebări legate de această parte importantă a mandatului dumneavoastră. Primul vorbitor din partea grupului PPE va fi doamna Cohola, apoi domnul Stiller de la Socialiști Democrați și vom avea exact același, uh, aceeași formulă de a lucra, și anume o întrebare de un minut și apoi două minute pentru dumneavoastră ca să răspundeți. Doamna Corola. Mulțumesc! Noi înțelegem că provocările reducerii emisiilor de, de uh, reducerii emisiilor de carbon sunt niște provocări care necesită acțiune concertată. Statele membre ezită să ia măsuri clare pentru că uh, există probleme economice și există teama de uh, dumping ecologic în afara Uniunii Europene. Uh, Uh, problema ar putea să se uh, înrăutățească dacă rezultatele conferinței de la Copenhaga uh, vor fi interpretate în sensul creșterii obiectivului nostru de la 20% la 30%. Comisia a discutat posibilitatea unui impozit pe emisiile de carbon de mai multe ori. Are Comisia intenția de a propune o astfel, un astfel de impozit? Considerați că un astfel de impozit ar putea să fie benefic, luând în considerare relațiile comerciale și poziționarea Uniunii Europene pe piața globală. Considerați că ar trebui să creștem obiectivul de la 20 la 30 și, în ultimul rând, considerați că există suficientă cercetare cu privire la potențialele implicații și la potențialele efecte negative. Mulțumesc! Înainte să răspundă domnul Semeta, aș dori să vă rog să faceți liniște în sală. Știu că unele persoane pleacă, dar vă rog să mergeți în liniște. Și uh, vorbim despre Uniune Vamală. Doamna Corhola, acum uh, sunt uh, indulgent, dar ceilalți membri, ceilalți colegi, vă rog, restrângeți-vă întrebările la, aceast, la acest domeniu. Doamnei Corola, nu îi vom mai da posibilitatea să pună o întrebare suplimentară. Mulțumesc! Așadar, vorbim în continuare despre impozitare. Cred că este foarte important să facem uh, progrese către o impozitare ecologică și directiva privind impozitarea energiei va fi una dintre prioritățile mele în mandatul meu viitor, dacă mă confirmați în această poziție. Impozitarea energiei și această directivă includ, sigur, impozitarea emisiilor de dioxid de carbon, făcând o separare între elementul de energie și elementul legat de dioxid de carbon în impozitarea energiei, ceea ce ne va permite să stabilim niște și să transmitem niște semnale clare în uh, zona dioxidului de carbon care nu este acoperită de către uh, sistemul de comerț cu emisii. Ați vorbit despre aceste uh, scurgeri transfrontaliere este un subiect important. Și sigur că vă uh, reamintesc, noi sperăm la un acord internațional în acest domeniu, însă, între timp, Comisia analizează posibilitatea uh, analizează impactul situației și în momentul în care vom avea această analiză, vom putea să prezentăm propuneri dacă acest lucru este necesar. Mulțumesc. Domnul Styler. Thank you. Does Mrs. Corolla get one minute to come uh, back? Uh, no, I just allowed her because she didn't ask a question on the customs union. <laughs> Okay, thank you very much, Mr. Harbour, and thank you. Um, Mulțumesc, domnule Harper, mulțumesc, domnule comisar de Șemeta. Aș să vă întreb ceva despre planul de acțiune european împotriva contrafacerii. Noi am discutat uh, problema gravă a produselor medicinale falsificate și potențialul pe care aceste produse le au de a uh, face rău uh, oamenilor, ducând până la uh, moartea lor. Așadar, aș dori să mă reasigurați că acest subiect va fi uh, abordat în planul de acțiune împotriva contrafacerilor. Domnul Șemeta. Thank you very much. Mulțumesc. Desigur că subiectul contrafacerilor e de o importanță deosebită în portofoliul meu și intenționez să implementez rapid planul de acțiune împotriva contrafacerilor pentru perioada 2009-2012, care conține prevederi referitoare la modificări de legislație, chestiuni operaționale și, de asemenea, colaborarea cu industria și sunt gata să explorez toate pozițiile din planul de acțiune pentru a progresa împotriva contrafacerilor, mai ales în ce privește produse medicale, medicinale, care sunt deosebit de periculoase pentru cetățeni și trebuie să facem ca sistemele de valoare a riscului să se orienteze, să se concentreze pe aceste produse atât de sensibile și care pot fi atât de dăunătoare pentru sănătatea cetățenilor. Deci cu siguranță că voi depune eforturi în acest domeniu. Doamna Staller, o întrebare suplimentară? Da, mulțumesc, domnule Harper. Ați menționat că planul de acțiune european anticontrafacere este până în 2012. Dar ce variantă o să fie după anul 2012 pentru acest plan? Ce viziune aveți? Cred că o zonă sau un domeniu important ar fi să se ajungă la acorduri internaționale în materie de contrafacere Există deja acorduri încheiate. Unul foarte recent cu China pe această temă. Contrafacerile reprezintă o problemă internațională și nu doar uh, organele vamale se implică aici. Iar pentru viitor trebuie să dezvoltăm uh, planuri de acțiune comune care să implice atât uh, partenerii internaționali cât și alte instituții care se leagă de problema contrafacerilor pentru a avea eforturi coordonate pe plan global în legătură cu produsele contrafăcute. Mulțumesc domnul Van der Camp și după aceea doamna Schadebos. Doamna Van der Camp. Am o întrebare despre relația dintre Olaf și directorul general de la VAM și taxare. Azi dimineața am vorbit deja despre o poziție specială a Olaf, dar în practică grupul meu de la PP vede niște probleme cu portofoliul dumneavoastră în ce privește răspunsul responsabilități pentru OLAF pe de-o parte și Direcția Generală Vamală pe de altă parte. Cum veți gestiona cele două responsabilități în practică? Asta e întrebarea, domnule președinte. Uh, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Din cât am înțeles, vă gândiți la chestiunea posibilului conflict de interese din această uh, poziție. Vă asigur, vă reasigur ferm că nu văd o posib- un posibil conflict de interese între diversele elemente ale portofoliului meu, mai ales între Olaf și Taxud, pentru că Taxud, această responsabilitate, o reprezintă elaborarea de legislație de asemenea monitorizarea și supravegherea implementării legislației, în timp ce legislația în sine este implementată de către statele membre și, de fapt, este și în interesul sud să lupte împotriva fraudelor și aspectul legat de antifraudă devine un element unificator al portofoliului meu care reunește diverse părți care se leagă de taxe, vămi și cheltuirea banilor europeni. Cred că nu e niciun uh, potențial conflict de interese în portofoliul meu. Și dacă privim actuala alcătuire a portofoliului, partea de audit, partea de administrație, într-un sigur portofoliu, riscul de posibile conflicte de interese ar fi mult mai mare în cazul, decât în cazul actualei alcătuirea portofoliului meu. Domnule Vandeca, mulțumesc, domnule președinte. Dar tocmai asta vreau să spun și eu. Dacă Comisia spune că Tax Sud luptă împotriva fraudei, și între timp Olaf, de exemplu, se ocupă de același lucru. Și el luptă cu acea parte specifică de fraudă. Atunci, care e relația dintre cele două anchete? Ce poziție v-ați adopta dumneavoastră? Răspunsul aici este destul de clar. Trebuie să asigurăm o cooperare adecvată între instituții în lupta împotriva fraudei și avem sisteme de schimb de informații în chestiuni legate de aspecte de fraudă și acțiuni când sunt adoptate fie de OLAF, fie de TAXUD, trebuie să fie bine coordonate pentru a evita suprapunerile, duplicările de eforturi și pentru a evita, să spunem, utilizarea ineficientă de resurse. Așa se derulează activitatea în prezent și nu provoacă probleme deosebite în acest domeniu și sper că așa vor sta lucrurile și pe viitor. Doamna Șaldemosa, urmată de doamna Bastos. Doamna Șodemosa vorbește a doua oară, uh, dar uh, acum în calitate de membru al uh, Comitetului pentru Impozitare. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, scrieți în răspunsurile dumneavoastră că în ceea ce privește politica vamală, securitatea cetățenilor este foarte importantă pentru dumneavoastră și în răspunsul pe care le a dat doamnei Styler a spus că trebuie să se întâmple ceva, trebuie să făcut ceva în ceea ce privește contrafacerile. Dar foarte, foarte concret, ce inițiativă veți lua dumneavoastră pentru de exemplu, a avea un mai bun dialog nu doar cu China, dar și cu Rusia și Statele Unite, când este vorba de siguranța cetățenilor, pentru că atunci când ajung astfel de uh, produse pe piața europeană, sunt probleme. Domnule Semeta? I think that's, uh, um, a lot of progress. Cred că s-au făcut uh, mari progrese în uh, domeniul relațiilor între Uniunea Europeană și China, probabil mai puține progrese în relația cu Rusia, dar cred că e foarte important să negociem și să ajungem la un acord și cu Rusia pe probleme specifice, cum ar fi precursorii drogurilor, și acesta este uh, o problemă importantă. Iar în cazul Chinei există un acord de cooperare și există programe foarte bune care urmează să fie lansate, cum ar fi Alianța Inteligentă și Sigură de Transport, uh, și alte astfel de inițiative. Și important este că s-a ajuns la recunoașterea reciprocă a situației și a necesității de a, aduce mai multă siguranță pentru a crește, de asemenea, pentru a crește siguranța acestui lanț de aprovizionare. Cred că una, este una dintre politicile cheie ale Comisiei pentru viitor. Doamnă Șaldemoză? Da, și eu cred, într-adevăr, că s-au întâmplat, s-au făcut multe, dar aceste mărfuri periculoase au ajuns și ajung în fiecare zi pe piețele noastre. Ce veți face dumneavoastră ca și comisar pentru a vă asigura că produsele care ajung pe piețele noastre sunt sigure, cum ar fi, de exemplu, uh, Um, cum veți putea să cooperați cu ceilalți comisari care sunt uh, responsabili în acest domeniu pentru a acorda, pentru a garanta o mai mare siguranță a cetățenilor. Da, cred că aveți dreptate. Există mai mulți comisari care sunt uh, implicați în uh, acest domeniu și destul de multe direcții generale ale Comisiei care au competențe în acest domeniu. Am discutat între noi aranjamentele pentru viitoarea comisie, unul dintre ele fiind stabilirea unor grupuri ad hoc de discuții pe teme specifice iar contrafacerile și încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sunt chestiuni importante care ar putea să fie tratate de un astfel de grup ad hoc, astfel încât să ne putem coordona activitatea și să venim cu propuneri de politici specifice pentru acest domeniu. Următoarea întrebare vine de la doamna Bastos și apoi domnul Kreuzmann este ultimul vorbitor din partea noastră. Domnul Bastos, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am, doresc, am să revin la problema contrafacerilor, pentru că eu cred că acesta este un fenomen foarte grav care afectează încrederea consumatorilor în piață și mai ales în cazul medicamentelor este vorba de sănătatea cetățenilor care este în pericol aceasta, acestea au un impact foarte puternic și asupra economiei europene și este o chestiune legată de politica vamală. Domnule comisar, intenționează Comisia să vină cu noi inițiative pentru a lupta împotriva contrafacerilor, pentru că, să vă spun sincer, ce am văzut până acum, uh, sunt iniți- inițiative vaste, dar foarte vagi. Ați putea să ne spuneți mai specific, mai concret, ce măsuri intenționați să implementați în acest domeniu și care ar fi calendarul lor de desfășurare. În ceea ce privește codul VAMAL, ce soluție veți adopta pentru monitorizarea punerii în aplicare a codului VAMAL? Și în ultimul rând, domnule comisar, anticipați probleme în desfășurarea, uh, în punerea în aplicare a regulamentului în acest domeniu? Uh, thank you very much. Mulțumesc. După cum v-am spus în răspunsurile mele precedente, problema contrafacerilor nu este doar responsabilitatea comisarului pentru probleme vamale. Este o chestiune mult mai complexă și aici este nevoie de o bună cooperare între domeniile de politică și între comisarii responsabili pentru domeniile respective. În ceea ce privește partea de politică vamală, cred că este foarte important să dezvoltăm niște sisteme de analizare a riscului și să acordăm atenție în cadrul acestor sisteme problemei contrafacerilor să încercăm să îmbunătățim sistemele de evaluare a riscului și să avem un bun flux de informații între autoritățile naționale din statele membre în ceea ce privește traficul de bunuri contrafăcute. Cred că putem să facem progrese pe acest drum. În ceea ce privește punerea în aplicare a codului VAMAL, da, este o provocare serioasă, dar pe de altă parte, cred că avem interesul comun de a-l pune în aplicare în timp util, în, până în iunie 2013, pentru că sunt multe dispoziții în codul VAMAL care permit simplificarea activităților companiilor pentru a pune în aplicare conceptul vamei electronice și alte noi inițiative ca inițiativa ferestrei unice, care cred că sunt toate foarte importante. Doamna Bastos? Obrigada, Sr. Presidente. Era só para eh, saber. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul comisar desemnat a spus că există și alți comisari care au responsabilitate în domeniul contrafacerilor. Domnule comisar, v-ați întâlnit cu colegii dumneavoastră să încercați să vedeți cum vă veți coordona acțiunea în lupta împotriva contrafacerilor? Uh, we had, uh, several meetings. Am avut mai multe întâlniri, mai multe seminarii la care au participat uh, comisarii desemnați înaintea audierilor. Am discutat modul în care ne vom coordona activitatea viitoare în calitate de comisari și coordonarea a fost uh, o temă importantă. După cum v-am spus, am convenit să stabilim așa numitele grupuri ad hoc pe probleme specifice și cred că este foarte important ca să avem un astfel de grup în, din care să facă parte comisarii implicați în acest domeniu, comisarul pentru piața internă și ceilalți, pentru ca să putem discuta aceste politici domnul Kreuzmann, care este ultimul vorbitor din partea comisiei noastre. Domnule comisar desemnat, tocmai am discutat despre produse contrafăcute care sunt importate în Uniunea Europeană. După cum știți, uh, fac factorul de uh, uh, pericol este dat de produse care vin din state terțe unde nu sunt respectate standardele europene. Uh, cum încercați să îmbunătățiți coordonarea cu uh, statele membre pentru a preveni importul de astfel de produse. Este necesară o supraveghere mai bună a pieței europene și statele membre au uh, organisme de supraveghere care uh, sunt uneori supra-solicitate la Rotterdam sau la Hamburg sau în alte locuri, vin, uh, pe acolo vin produsele în, pe piața europeană, dar nu putem să le cerem autorităților de acolo să facă toată munca de supraveghere pentru produsele care ajung pe toată piața internă. E nevoie de o acțiune concertată. Cred că codul nostru VAMAL este unul modernizat care oferă tocmai oportunitatea de a face progrese semnificative în acest domeniu. Uh, verific- sistemele de verificare vamală centralizată uh, sunt un element al acestui cod. Este, acest element este o revoluție în acest domeniu pentru că în momentul în care se va pune în aplicare acest sistem, operatorul nu va trebui să uh, își acompanieze bunurile peste tot, ci va putea să trimită documentația necesară uh, de la el, de, din, de acasă sau de la sediu. Și această, uh, acest domeniu al, uh, al vămii a fost un domeniu în care ne-am uh, concentrat eforturile pentru a avea un sistem centralizat, eficient, pentru a le permite operatorilor economici să să uh, relaționeze eficient cu autoritățile naționale. Aceste produse necesită uh, eforturi mari de cooperare și coordonare între statele membre și cred că prin implementarea și prin monitorizarea progresului în dezvoltarea acestui proiect vom asigura o mai bună coordonare între instituțiile care lucrează și în zona vamală, dar și în alte domenii care sunt uh, legate de comerțul internațional. Domnule Kreutzmann? Da, există sisteme de supraveghere diferite. De exemplu, în Germania, fiecare land este responsabil pentru supraveghere. În alte state este o chestiune centralizată. Supravegherea pieței are loc în mod diferit și există tot felul de lacune. Ce veți face pentru a face niște îmbunătățiri în fiecare stat membru în vederea îmbunătățirii supravegherii pieței? Well, uh, of course... Sigur că nu putem interveni în uh, situațiile interne ale statelor membre. Acestea sunt libere să își întemeieze propriile sisteme după cum consideră de cuvință. Cred că țelul nostru este ca, în ciuda diversității sistemelor, să asigurăm o coordonare adecvată și dezvoltarea în domeniul IT reprezintă un instrument major care ne permite realizarea acestei coordonări între autoritățile statelor membre. De aceea intenționez să facilitez continuarea acestei dezvoltări. Desigur, există diverse posibilități de sisteme vamale comune, să zicem. Cred că acest lucru este însă mai mult uh, o perspectivă și nu o chestiune actuală. Mulțumim foarte mult uh, colegilor mei și domnului comisar pentru această sesiune și acum uh, dau cuvântul președintelui Comitetului Central. Mulțumesc, domnule președinte Harbour. Acum voi da din nou cuvântul domnului comisar desemnat pentru o declarație de 5 minute, dacă dorește. So, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră. Din timpul acestei uh, reuniuni, cred că așa se, se stabilește un dialog între comisii și mine și consider că acest dialog deschis este foarte important pentru a rezolva problemele și provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană. Sigur că nu mă aflu într-o postură ușoară, fiindcă voi, uh, voi trebui să cooperez cu trei comisii, însă țin seama de excelenta cooperare pe care am avut-o în trecut cu Comisia pentru Buget, deoarece în prezent sunt responsabil de această problemă a bugetului și cu siguranță voi folosi această experiență a cooperării și în colaborarea cu respectivele comisii pentru control bugetar, uh, a pieței interne și cu Comisia Economică. Astăzi am auzit foarte multe întrebări foarte bune care îmi vor permite să uh, aduc idei și propuneri noi pentru viitor și mai sunt numeroase probleme de rezolvat în domeniul cheltuielilor europene, dar sunt gata să colaborez cu dumneavoastră, fiindcă conceptele propuse nu vor fi unele ușoare și voi avea nevoie de tot sprijinul dumneavoastră după discuții, după acorduri, pentru a dezvolta mai departe aceste propuneri. Mai mult chiar, există o situație dificilă și în domeniul impozitării și în domeniul vamal, fiindcă acolo în uh, domeniul fiscalității avem nevoie de o unanimitate a deciziilor, iar aici mă voi baza pe sprijinul dumneavoastră la prezentarea de noi propuneri legate de piața internă și de paradisurile fiscale sau de punerea în aplicare a conceptului de impozitare ecologică deci uh, foarte multe idei și proiecte sunt uh, în curs de desfășurare și intenționez să uh, cooperez foarte strâns cu dumneavoastră, rămân deschis la idei, la schimbul de informații vis-a-vis -vis de toate problemele portofoliului meu. Consider că această deschidere și cooperare ne va ajuta să luăm deciziile potrivite pentru a facilita dezvoltarea Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult!